Dear colleagues, uh... Dragi colegi, membrii ai uh, Comisiei Libe, dragi membrii ai Parlamentelor Naționale, vă urez bun venit. Stimate domnule ministru, domnule comisar Avramopoulos, uh, dragi uh, oaspeți și oratori, este o mare plăcere pentru mine să vă urez bun venit la această reuniune foarte importantă interparlamentară cu privire la sistemul european comun de azil, cea de-a treia reformă, pregătiți pentru provocările viitoare. Comisia Libe s-a preocupat mereu de aceste subiecte foarte importante și una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană și cu care se confruntă și Parlamentele Naționale este tocmai aceasta pe care o discutăm astăzi. Sunt încântat să vă văd pe toți astăzi în sală și de faptul că Ministrul responsabil din partea președinției malteze este de asemenea prezent și de asemenea comisarul Avramopoulos, care este responsabil din partea Comisiei pentru aceste subiecte. Sunt de asemenea bucuros că avem 49 de membri din Parlamentele Naționale și de la Camere, provenind din 20 de state membre diferite și o țară uh, membră a spațiului economic european prezenți în sală. Parlamentele naționale își dovedesc astfel interesul pentru acest subiect pe care îl discutăm astfel. De asemenea, schimbul de opinii între Parlamentele Naționale și Parlamentul European cu privire la cea de-a treia reformă a sistemului european comun de azil este foarte important pentru a putea face progrese cu privire la acest subiect atât de important. Dragi colegi, mulți dintre dumneavoastră știu și cunosc uh, munca pe care au depus-o membrii activi ai Comisiei Libe pe marginea acestui dosar. Reforma din acest dosar a fost declanșată de um, 8 propuneri care amendează sau stabilesc noi instrumente legislative. Vorbim despre un influx mare de solicitanți de azil care uh, au fost constatați anul trecut. Motiv pentru care uh, sistemul european comun de azil uh, este în fața unor provocări majore. Uh, Uniunea Europeană trebuie să vă facă față provocărilor politice, dar are posibilitatea de a reconsolida valorile europene care se bazează pe drepturi fundamentale și pe o politică de cooperare. De aceea este foarte important să privim această reformă ca una decisivă. Munca pe această direcție a început deja la Comisia LIBE, care este responsabilă la Parlamentul European de aceste dosare și decizii cheie și uh, planificăm să continuăm această muncă și pe perioada primăverii. De la adoptarea tratatului de la Lisabona, mergem pe această direcție, suntem dispuși să ne asumăm responsabilitatea și să continuăm uh, să lucrăm pe marginea acestor dosare. Mulți raportori și raportori din umbră sunt prezenți astăzi aici pentru a asculta ce au de spus statele membre și pentru a învăța din experiența lor. Numai lucrând împreună și cu participarea Uniunii și ținând cont de legiuitorii de la nivel național, de la toate nivelurile, vom reuși să îndeplinim sarcinile pe care ni le-am propus. Dragi colegi, ajung acum la prima sesiune. Aici ne vom concentra pe provocările care au legătură cu uh, sistemul comun european de azil. Este nevoie de un sistem mai coerent și mai eficient și, pornind de la propunerea Comisiei, Parlamentul împreună cu Comisia și cu Consiliul au uh, lucrat uh, la o propunere care sperăm că va face diferența pe teren pentru refugiați și pentru solicitanții de azil. Au fost făcute eforturi de statele membre, de asemenea, și de toți cei implicați în acest proces. De asemenea, uh, salut ministrul pentru afaceri interne, Carmelo Abela, reprezentantul președinției malteze, de asemenea pe comisarul Avramopoulos. Și, înainte de a le da cuvântul, voi doresc să spun câteva cuvinte referitoare la modul în care va fi organizată dezbaterea noastră de astăzi. Așadar, vă rog să mai aveți puțină răbdare și să mă ascultați. Poate că este puțină birocratie, dar este necesar să trecem și prin această parte organizatorică. Dezbaterea este organizată astfel. Nu eu stabilesc aceste reguli, dar sunt necesare. Așadar, dezbaterea. Cuvântul va fi oferit alternativ uh, la doi membri din partea uh, Parlamentelor Naționale, unui membru din partea uh, Parlamentul European, iar uh, membrii din partea Parlamentelor Naționale care doresc să intervină sunt rugați să completeze formularul și să îl uh, transmită ușierilor care uh, pe care îi rog să își semnalizeze prezența pentru a se face cunoscuți. Așadar, uh, vă rog să le transmiteți uh, aceste formulare completate dacă doriți să luați cuvântul. Astfel va fi creată uh, o listă de vorbitori și apoi deputații vor putea solicita să intervină în, prin procedura normală, obișnuită, ridicând mâna și indicând că doresc să intervină. Aceasta este procedura prin care deputații în mod normal indică faptul că doresc să intervină. Dacă sunt prea mulți membri care doresc să intervină, atunci s-ar putea să fie nevoie să limităm timpul alocat fiecăruia. Timpul alocat fiecărui orator este de aproximativ două minute. Știu că eu am vorbit destul de mult, dar nu putem aloca mai mult de două minute unui vorbitor. Așadar, vă rog să indicați uh, să notați faptul că veți vorbi numai două minute. Știu că la Parlamentele Naționale sunteți obișnuiți să vorbiți mai mult, însă noi nu avem uh, mai mult timp la dispoziție. Mai întâi voi da cuvântul domnului Abela, care va deschide sesiunea noastră. Așadar, Carmelo, bun venit și ai cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte, dragi colegi din partea Parlamentelor Naționale, dragi colegi din partea Parlamentului European, îi salut în mod special și pe membrii Comisiei Libe, stimate domnule comisar, doamnelor și domnilor, bună dimineața tuturor și vă mulțumesc pentru invitația amabilă pe care ne-ați uh, trimis-o pentru a mă adresa în cadrul acestei uh, întâlniri interparlamentare. Atunci când vine vorba despre azil, Uniunea Europeană se confruntă cu provocări semnificative. Una dintre acestea este nevoia urgentă de a găsi soluții de viitor pentru slăbiciunile pe care criza migrației ni le-a arătat ca existând în legislația din domeniu. În acest moment, cadrul nostru legislativ nu abordează pe deplin nevoile actuale ale sistemului nostru de azil. Din acest motiv, discutăm șapte propuneri legislative care, odată încheiate, ar putea să reformeze în mod cuprinzător sistemul european de azil. Pachetul nu este numai ambițios datorită volumului său impresionant, ci și datorită substanței sale. Amendamentele propuse de către Comisie includ crearea unui uh, mecanism de alocare a persoanelor care au nevoie de protecție internațională, un concept pe care președinția malteză îl susține. Cred că ar fi o greșeală să considerăm stabilirea unui astfel de mecanism ca ceva de care beneficiază în mod exclusiv statele membre care în uh, acest moment se confruntă cu o presiune mare din partea migrației. Consiliul din decembrie și concluziile acestuia, care se referă la solidaritate în contextul propunerii de la Dublin, ne-au transmis un mandat clar de a continua negocierile și procesul de negociere, ținând cont de uh, atingerea unui consens pe perioada președinției noastre. Trebuie să creăm un sistem care este rezistent la presiunea care va apărea pe viitor și care se bazează pe solidaritate și pe responsabilitate distribuită în mod echitabil și care de asemenea este acceptabil din punct de vedere politic. Ținând cont de rezervele exprimate de anumite state membre, sunt mulțumit la modul general cu discuțiile care au avut loc la Consiliul Informal din Malta de luna trecută. Cred că am uh, înregistrat progrese importante pe direcția corectă, chiar dacă mai rămân multe de făcut. Discuțiile cu Parlamentul European au început deja pe marginea propunerii de creare a unei agenții a Uniunii Europene pentru azil. Ar trebui să depunem toate eforturile pentru ca această nouă agenție să fie cât mai rapid funcțională. În prezent avem o agenție uh, responsabilă pentru frontierele europene, care este funcțională și avem nevoie de același lucru și în ceea ce privește azilul. În felul acesta, uh, Uniunea Europeană va avea un rol mai activ și va putea să ofere sprijinul necesar statelor membre. Progresele semnificative de la Consiliu au fost observate și în ceea ce privește uh, propunerea Eurodac. Parlamentul, uh, de asemenea, a contribuit semnificativ și așteptăm cu nerăbdare să începem negocierile cu privire la această propunere. Într-o încercare de a concentra discuțiile pe textul uh, privind propunerea, condițiile de preluare a refugiaților, propunerea de la Dublin și uh, propunerea privind relocarea, Președinția a adoptat o abordare tematică pentru a discuta despre cheile punct despre, despre punctele cheie, îmi cer scuze, uh, în ceea ce privește aceste subiecte. Sperăm ca compromisul final să fie unul coerent și cât se poate de echilibrat. Trei lucruri au fost identificate de către președinție și în acest moment sunt discutate din punct de vedere tehnic. Limitarea abuzului, și uh, transmutarea secundară, de asemenea respectarea drepturilor refugiaților și a beneficiarilor de uh, azil și garanții pentru cei cu nevoi speciale. Reforma sistemului uh, european de azil reprezintă o prioritate pentru președinția malteză. Vom continua să facem eforturi astfel încât să înregistrăm cât mai multe progrese în timpul mandatului nostru de șase luni. Cu toate acestea este un fapt cert că termenele și poziția statelor membre reprezintă o provocare importantă în calitate de președinte, și pentru noi ca președinție și pentru Uniunea Europeană la modul general. Sunt provocări pe care trebuie să le abordăm uh, cu hotărâre și, dacă se poate, să le ducem la bun sfârșit. Nu vreau să subestimez magnitudinea provocărilor cu care ne confruntăm, însă vom face toate eforturile pentru a ne atinge obiectivele. Cu toate acestea, ar trebui să fie clar că nicio președinție nu poate să aibă succes singură. Fiecare stat membru contribuie la succes și, uh, de asemenea, își asumă responsabilitate. Ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră pentru a putea crea un uh, sistem comun uh, european de azil eficient și solid. În acest moment, dovedim cetățenilor noștri că Uniunea Europeană poate oferi rezultate și că, da, poate să facă față, încă o dată, unei noi provocări. Vă mulțumesc și aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră. Și apoi vom putea intra în detaliu suplimentar cu privire la sarcina pe care trebuie să o rezolvăm pe durata mandatului nostru. Vă mulțumesc! Președintele, mulțumesc, domnule ministru, ar fi trebuit să spun de la bun început că Vom avea trei sesiuni care vor mai urma și fiecare va fi prezidată de câte un membru cu experiență din Comisia LIBE. Mai multe informații veți primi pe parcurs. Acum sunt uh, bucuros să dau cuvântul domnului comisar Dimitris Avramopoulos, comisar european pentru migrație, afaceri interne și cetățenie. Este o șansă bună de a prezenta informații actuale cu privire la stadiul pe care l-am atins cu privire la acest dosar complex. Sunt încântat că ați reușit să vă alăturați nouă. Domnule comisar, aveți cuvântul. Thank you, Claude. Uh, good. Mulțumesc, Claude. Bună dimineața tuturor. Stimați membri ai Parlamentului European, ai Parlamentelor Naționale, domnilor și domnilor, dragă Carmelo, mai întâi aș dori să-mi exprim recunoștința față de Comisia Libe pentru această oportunitate de a participa la o ședință interparlamentară. Sunt, e adevărat o onoare să fiu prezent astăzi. Membrii Parlamentelor Naționale, membrii Parlamentului European, împreună vor discuta niște subiecte extrem de sensibile. Vor discuta despre o prioritate cheie comună, reforma sistemului european de azil. Eu cred că pentru ca această reformă să fie una de succes, e nevoie mai întâi de un dialog deschis și constructiv între Uniunea Europeană și legiuitori la nivel național. Este absolut necesar acest dialog pentru a ne asigura că neliniștile cetățenilor noștri sunt în mod clar oglindite în procesul de luare de decizie. Criza refugiaților ne-a învățat un lucru, și anume că măsurile luate strict la nivel național nu pot, veni cu, nu pot reprezenta soluții satisfăcătoare, nici pentru unul din statele membre și cu siguranță nici pentru Uniunea Europeană ca atare. O abordare fragmentată la nivel național nu face decât să submineze proiectul european și tocmai de aceea am vrut să punem sub semnul întrebării ceea ce până acum ni s-a părut uh, uh, fi și a existat de la sine. E vorba de Schengen, e vorba de valorile europene. Ei bine, toate statele membre trebuie să conlucreze tocmai pentru a rezolva aceste dificultăți într-un spirit de solidaritate și de răspundere. E nevoie de mai multă Europa. Mai multă Europa este indispensabilă pentru a proteja frontierele externe ale Uniunii și pentru a permite sistemului de azil să funcționeze corect pentru cei care într-adevăr au nevoie de el. Pentru a pune capăt rețelelor de traficanți de persoane și pentru a întoarce înapoi migranții ilegali. Iată de ce avem o abordare cuprinzătoare în ceea ce privește chestiunea aceasta a migrației. Și e clar că e nevoie de măsuri și acțiuni comune care să fie implementate. Au fost stabilite, de altfel, puncte, birouri la frontiere, s-au stabilit scheme de relocare, de alocare a migranților. E nevoie de cooperare cu țările terțe și s-a făcut acest lucru pentru a putea reîntoarce anumiți migranți. Și e nevoie de o, un cadru cuprinzător pentru a aborda toate aceste dificultăți. Informații din partea Europol demonstrează că traficanții profită de uh, neajunsurile sistemului de azil iar numărul de minori neînsoțiți este din ce în ce mai mare. Mulți dintre ei dispar odată ce ajung și pot să cadă victimă, să cadă pradă rețelelor de traficanți. Și deci e nevoie de un răspuns care să combine, pe de-o parte, solidaritatea Uh, tuturor statelor membre și simțul de răspundere. Iată, e o ocazie clară pentru a arăta care sunt valorile noastre, de a, o ocazie clară de a coopera la toate nivelurile. Și o perfecționare și o accelerare a sistemului de relocare al migranților, de asemenea, este necesar. Toate statele membre trebuie să participe și trebuie să sporim rata de relocare și să rezolvăm problema minorilor neînsoțiți. Cea de-a treia reformă, aceeași, pe care o vom discuta și o discutăm astăzi, reprezintă o parte integrantă a unei abordări cuprinzătoare. Există niște slăbiciuni structurale în sistemul nostru, care, prin criza migranților, au devenit evidente. Și asta în ciuda faptului că nu a trecut multă vreme de la intrarea în vigoare a celei de-a doua reforme. Observăm că există în continuare diferențe semnificative între statele membre în ceea ce privește timpul, tipul de proceduri utilizate, condițiile de primire oferite aplicanților, rata de recunoaștere a, și a tipului de protecție necesar și acordat uh, beneficiarilor de protecție internațională. bine, toate aceste divergențe nu fac decât să contribuie la o, uh, o, un fel de shopping de azil și duc până la urma urmei la o distribuire inechitabilă a răspunderei în rândul statelor membre și nu oferă neapărat protecție celor care au nevoie de ea. Uniunea Europeană are nevoie de un sistem de azil puternic, bine construit, așa cum am spus la început, care să fie bazat pe solidaritate și pe o repartizare echitabilă a sarcinilor și a răspunderilor. Comisia propune să avem un sistem care să armonizeze sistemele naționale de azil, ceea ce ne va permite să întărim încrederea reciprocă pe care o avem între noi, între statele membre. Pentru că încrederea reciprocă este absolut necesară, nu doar pentru a fi eficienți, ci și pentru a garanta un tratament echitabil și demn tuturor aplicanților în Uniunea Europeană. Noi propunem să avem în acest nou sistem câteva elemente care să aprofundeze integrarea europeană. Și facem asta acum. Mai întâi ne dorim un grad înalt de armonizare, o mai mare convergență în evaluarea aplicațiilor de azil peste tot în Uniunea Europeană și un sistem de repartizare echitabilă a solicitanților de azil între statele membre. Și prin această a treia reformă propunem să avem un sistem în care procedurile și calendarul sunt armonizate, iar drepturile aplicanților sunt în mod corect garantate de-a lungul întregii proceduri și în care există criterii bazate pe legislația internațională în materie de protecție care să fie mai armonizate. Trebuie să ne asigurăm că aplicanții primesc o au, beneficiază de condiții de primire adecvate și echitabile peste tot în Uniunea Europeană. Mai mult decât atât, trebuie să rezolvăm problema aceea a abuzurilor și a mișcărilor, a circulației secundare, așa zisul shopping de azil. Trebuie să găsim sancțiunile potrivite în ceea ce privește condițiile de primire uh, în momentul în care uh, migranții nu îndeplinesc cerințele. Ne dorim să avem proceduri uh, rapide. Succesul acestei reforme va depinde de mecanismul de solidaritate. Din punctul nostru de vedere, este o componentă esențială și în acest scop propunem să avem un mecanism corectiv de alocare prevăzut în sistem, uh, ceea ce în momentul de față se numește sistemul Dublin pentru a putea beneficia în continuare de o Europa fără frontiere interne, avem nevoie de un sistem Dublin care să fie clar, previzibil și eficient, cu reguli mai clare, tocmai pentru a avea un sistem care să permită un acces rapid la procedurile de azil, dar în același timp să prevadă și sancțiuni în cazul în care nu sunt respectate regulile în cazul în care există acele, uh, acea circulație, acele mișcări secundare. Și, în final, e nevoie de un sistem în care regulile sunt clar stabilite, bine definite și pot imediat fi aplicate pentru a face față unor situații neașteptate la fața locului. Mai mult decât atât, anumite măsuri de relocare ar trebui să fie obligatorii pentru toate statele membre. Scopul nostru este să trecem de la un sistem care, prin concepția sa, și în implementare. De fapt, are drept rezultat o, o sarcină disproporționată pe umerii anumitor state membre și în care nu se poate controla, uh, uh nu pot fi controlate fluxurile migratorii, să trecem la un sistem perf mai perfecționat. Tocmai de aceea propunem să avem un cadru de relocare al Uniunii Europene în așa fel încât să avem o posibilitate de acces a persoanelor care au nevoie de protecție la teritoriul Uniunii Europene. Și un astfel de cadru va reduce și divergențele care există în practicile curente în diferitele state membre și va permite Uniunii Europene să se afle la nivel global într-o poziție mai puternică și să se exprime cu un singur glas. Doar astfel vom convinge mai bine partenerii noștri internaționali să-și asume și ei partea de răspundere ce le revine. Pentru a asigura eficiența măsurilor noastre, e bine, statele membre trebuie să-și demonstreze voința politică și să avanseze prin reforma aceasta sistemului european de uh, azil, mai ales sistemul Dublin. Comisia a propus o reformă care nu numai că va eficientiza sistemul pe care îl avem, dar mai mult decât atât, acesta va fi și mai echitabil pe viitor. Prin solidaritate, trebuie să rezolvăm problema aceasta de gestiunea fluxurilor migratorii și sper că vom reuși să ajungem la o înțelegere comună despre felul în care sistemul european de azil va trebui să funcționeze pe viitor. Și trebuie să susținem președinția malteză să-și continue eforturile tocmai pentru a găsi un compromis pe placul tuturor statelor membre pentru a avea acel mecanism de solidaritate care să fie previzibil și care să ne garanteze că niciun stat membru nu este lăsat uh, de izbeliște. De asemenea, contăm și pe Parlamentul European, așa cum am făcut-o încă de la bun începutul acestei perioade de criză contăm pe dumneavoastră pentru ca subiectul să poată, fi, să poată avansa cât mai repede pe diferitele dosare dezbătute acum și la Consiliul. Cetățenii europeni, pe bună dreptate, așteaptă din partea mm, celor care îi reprezintă să acționeze. Și acum iată că a venit momentul să înaintăm pe această cale. Dragi colegi, trebuie să examinăm acest fenomen migratoriu într-o manieră extrem de cuprinzătoare, dar și pozitivă. Pentru că migrația ne-a adus și ne va aduce în continuare beneficii incredibile în Uniunea Europeană. Pentru că ne îmbogățește pe noi toți și noi cu toții trebuie să transformăm migrația într-o șansă. Știm că avem cu toții un rol de îndeplinit prin diferite politici, prin discursurile politici, prin dezbaterile la nivel local și regional cu comunitățile. Și e nevoie de o implicare a tuturor factorilor interesați. Trebuie să îi ascultăm pe cetățeni și trebuie să venim în întâmpinarea celor care au nevoie de protecție. Și astfel Uniunea Europeană va fi mai prosperă, mai, cu mai multă coeziune mai, și va permite migranților să se integreze. Cu cât mai repede migranții sunt integrați în comunitățile gazdă și pe piața muncii, cu atât ei vor contribui mai mult la dezvoltare, la prosperitate, la stabilitatea societăților noastre. Și putem realiza toate aceste lucruri dacă vom lucra da, la nivel local, la nivel regional, național și la nivel de Uniune Europeană. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Și acum putem trece la dezbateri, întrebări și răspunsuri cu doi membri din, par- din partea Parlamentelor Naționale și un membru din partea Parlamentului uh, European în alternanță. Vă mulțumesc tuturor uh, încă de pe acum pentru prezentarea pe care o veți face, să ne spuneți cum vă numiți. Mai întâi domnul Dominic Tarșinski din partea Poloniei, Parlamentului din Polonia. Unde este domnul Tarșinski? Please go ahead. For two minutes. Vă rog, aveți două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare în legătură cu această idee a reformei. Dacă mă uit la document, reiese din el că noi considerăm că suntem gata pentru această reformă și pentru provocările legate de ea. Cine e gata pentru aceste provocări? Și care sunt provocările pentru care sunteți gata? Pentru că cuvântul reformă nu e suficient. Aș dori să știu câți dintre dumneavoastră sunteți conștienți de faptul că atenta atentatele teroriste au implicat două persoane care au beneficiat de statutul de azilant în Lampedusa. Nu spune nimeni acest lucru. Nimeni nu a spus că ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat deja în Europa, s-a întâmplat pentru că am avut acești solicitanți de azil. Azil. Vă rog să mă lăsați să termin. E o realitate. Da, e o realitate. Deci, nu discutăm despre ce se va întâmpla, ci despre ce s-a întâmplat și se întâmplă deja. Deci, aș dori să vă întreb despre ce reformă vorbim și dacă cetățenii noștri vor fi în siguranță cu această reformă. Pentru că nu vorbesc despre ce s-ar putea întâmpla, ci despre ce s-a întâmplat deja, despre aceste atentate teroriste și pericole reale, primejdii reale pentru Europa. Mulțumesc! Mulțumesc, a fost o, un început uh, puțin cam șocant, dar ne-a trezit, uh, e foarte bine, uh, acum suntem treji, îi avem pe parlamentarii naționali în sală. Domnul Ardoni Sagiubalis acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fac câteva observații acum în legătură cu sistemul de la Dublin. Parlamentul nostru, Lituania, consideră că ar trebui să păstrăm sistemul actual de la Dublin, însă suntem de acord cu că e nevoie de ceva modificări pentru a ne asigura că sistemul actual funcționează. În al doilea rând, noi considerăm că este foarte important să menținem o legătură puternică între obligațiile statelor membre de a proteja granițele externe ale Uniunii Europene și răspunderea de a examina fiecare cerere de azil. Sistemul actual trebuie să fie însoțit de măsuri de solidaritate și de partajare a răspunderii. Însă, orice măsură de solidaritate, de solidaritate nu ar trebui să se impună automat pentru că avem nevoie de măsuri și de acțiuni uh, în funcție de situație. Măsurile de uh, solidaritate ar trebui să fie activate doar printr-o decizie uh, la unison. Noi uh, credem că statele membre ar trebui să aibă un rol foarte important în procesul de luare a deciziei. Noi considerăm că toate statele membre ar trebui să participe în aceste măsuri de solidaritate, însă considerăm că este la latitudinea fiecărui stat membru să decidă în ce măsură dorește să-și aducă contribuția. Noi considerăm solidaritatea ca un set de măsuri. De exemplu, Lituania participă deja în uh, sistemul de transfer. Uh, noi suntem pe locul 3 ca procentul de cotă uh, de transferuri uh, deja uh, implementate. Apoi considerăm că este foarte important să includem și inițiative juridice pentru a bloca orice sistem de descurajare a unei uh, migrații viitoare. Mulțumesc! Mulțumim! Acum, în numele Parlamentului European, uh, doamna Ana Gomes. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun că atentatele teroriste care au avut uh, loc în uh, Uniunea Europeană au fost uh, provocate de către cetățenii europeni în mare parte. Și probabil că asta are de-a face cu toate politicile idiote care au încurajat segregarea în uh, orașele europene, în statele europene. Și astfel se explică faptul că mulți tineri ajung să fie recrutați de aceste grupări teroriste și ar trebui să punem întrebări statelor membre, să le întrebăm ce uh, fac uh, pentru a împiedica finanțarea terorismului. Pentru că nu uh, pune în aplicare directiva privind spălarea banilor așa cum ar trebui. Dar eu aș avea o întrebare pentru Comisie și pentru președinție. În legătură cu situația minorilor nesoțiți, așa cum uh, spunea domnul comisar, uh, faptul că nu acordăm prioritate acestor uh, mineri uh, nesoțiți, nu numai că îi expunem la riscuri foarte grave, ci că uh, ne expunem într-o situație potențial periculoasă, pentru că ei până la urmă ajung să fie la cheremul criminalității organizate, inclusiv a grupărilor teroriste, într-adevăr. Și e o situație care a fost foarte grav neglijată de către statele membre și cred că avem nevoie de un plan al Comisiei Europene de acțiune. Așa cum cred că ar trebui să acordăm atenție sporită uh, persoanelor vulnerabile, persoanelor cu nevoi speciale. Există foarte multe grupuri vulnerabile în societățile noastre, uh, în rândul refugiaților, uh, refugiaților și a solicitanților de azil. Și avem nevoie de un plan pentru a asista statele membre pentru a se asigura că integrarea socială e desăvârșită și deci că nu există uh, mișcări uh, secundare. Dar bineînțeles că întrebarea crucială e cea legată de solidaritate. Solidaritatea care ar trebui să uh, se substituie oricărui mecanism de transfer. Care, solidaritate care nu are loc în pofida deciziilor luate deja de către Consiliu. Și apoi faptul că avem această nouă tendință de a ne externaliza răspunderea, că vorbim de acordul cu Turcia și acum cu aluziile că s-ar putea și ar trebui să creăm offshore-uri într-o țară care nu este în stare să se autoguverneze, precum Libia. Și deci, în acest cadru, ar dori să știu care este poziția președinției și a Consiliului. Mulțumesc. Președintele, trebuie să ne respectăm uh, timpul de două minute e valabil pentru toți colegii. Domnul Iaroslav Paca, Pasca din partea Republicii Slovace. Vă rog. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Să nu uităm faptul că solidaritatea uh, se bazează pe voință. Cu toții avem dreptul de a hotărâ dacă vrem să acordăm uh, bani uh, studenților uh, pentru educație, dacă vrei să dai dovadă de solidaritate cu studenții sau dacă vrei să dai banii pentru sistemul de sănătate sau pentru săraci ca să aibă o viață mai bună. Și fiecare poate hotărâ dacă dorește să instituie un sistem pentru un adăpost pentru o persoană care nu are adăpost, care e pe stradă. Deci dacă vrea ca sistemul acesta să funcționeze timp de 3 săptămâni, un an uh, sau așa mai departe. Și pentru mine este inadmisibil ca orice înalt funcționar de la Bruxelles să impună cetățenilor uh, Uniunii Europene și statelor membre libere uh, tipul de solidaritate și măsura de asistență pe care trebuie să o furnizeze. Domnule comisar, cred că nu respectați astfel uh, voința liberă a cetățenilor a uh, Uniunii Europene. Și, um, domnule comisar, trebuie să vă dați seama că dacă vom continua pe acest făgaș și dacă le vom spune cetățenilor și statelor cum, cum trebuie să se comporte și să ajute pe migranți, atunci dumneavoastră veți, uh, uh, împi, veți împinge statele membre să iasă din Uniunea Europeană și cetățenii să părăsească Uniunea Europeană. Pentru că Comisia vine cu reglementări uh, pe care cetățenii nu le mai susțin. Aceasta este provocarea principală, amenințarea principală, nu mai multă Uniunea Europeană, ci faptul că Comisia nu mai ascultă vocea cetățenilor europeni. Mulțumesc pentru invitație. Intervenție fără microfon din sală. Îmi place această dezbatere autentică în care parlamentele naționale uh, vin și ne zguduie puțin. Îmi amintesc că chiar de cum au locurile, uh, dezbaterile în Parlamentul meu, dar acum aș dori să dau cuvântul doamnei Bali din România. Doamna Nicoleta, aveți cuvântul. Nicoleta Paliuc, please, from Romania. Doamna Nicoleta Peliuc. And of course, interpretation is available. Puteți vorbi în limba română, bineînțeles, dacă doriți. Trebuia să spun, de fapt, de la început acest lucru. Dar sunt Nicoleta Pauliuc, membru în Senatul României și vă prezint astăzi poziția României față de uh, migrație. România sprijină implementarea măsurilor curente ale UE pentru migrație și se concentrează pe salvarea vieților, relocarea solicitanților de azil o mai bună protecție a ceea ce privește granițele externe ale UE și întărirea cooperării externe cu partenerii externi ai UE. Noi conștientizăm pe deplin nevoia unui angajament comun în gestionarea provocărilor migrației atât la nivel european cât și la nivel global. Deși nu suntem afectați în mod direct de fluxurile de migranți, România participă într-un spirit de solidaritate la toate măsurile care sunt implementate în prezent la nivelul Uniunii Europene. Orice sistem de azil viitor ar trebui să fie capabil să ia în considerare metode diferite de solidaritate față de statele membrilor, membre, precum și capacitățile lor de primire și integrare. Orice soluții adoptate bazate pe soluții consensuale să fie stabilite la nivelul Uniunii Europene. Acțiunile externe ale UE sunt esențiale pentru a aborda în mod eficient cauzele migrației. Din punctul nostru de vedere al României, a avea, pe termen, a avea o soluție pe termen lung cu privire la migrația în Uniunea Europeană ar trebui să se recurgă la acțiuni constante pentru a combate migrația ilegală și traficul migranților, pentru a, părăsi, pentru a preveni părăsirea statelor de origine și a se îmbarca în călătorii primejdioase. O atenție specială trebuie acordată protecției persoanelor vulnerabile, inclusiv a minorilor. Stabilizarea situației politice în țările de origine este esențială pentru un management sustenabil al migrației. Vă mulțumim! Mulțumesc! Domnul Carlos Coelho este următorul eurodeputat care a cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, o să vorbesc în limba mea, în limba portugheză. Domnule ministru, domnule comisar, Mare Nostrum ar trebui să nu fie, uh, să nu fie uh, transformată într-un mare monstrum. Deci Marea Mediterană nu ar trebui să devină acest cimitir. În ultimii ani, zeci de mii de persoane și-au pierdut Uh, viața în Marea Mediterană în această încercare disperată de a uh, traversa această uh, mare. Numărul morților din acest an este mai mare decât numărul morților de anul trecut. Sunt de acord cu domnul comisar că e nevoie de o politică europeană de azil care să fie cu adevărat europeană și comună și care să funcționeze. E foarte important. Această reformă se bazează pe Uh, funcționarea Agenției Europene pentru Azil, pentru că trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Dacă vrem să sprijinim politicile uh, migratorii, atunci avem nevoie de o agenție, o agenție care să combată migrația ilegală, de exemplu, și uh, avem nevoie de o agenție care să verifice dacă statele membre uh, cu adevărat își asumă răspunderea. și sper, sper că vom adopta rapid acest uh, regulament care să permită înființarea agenției. Toate aceste idei legate de transferul migranților arată, de fapt, care este problema reală. Există state membre în care situația funcționează cum trebuie, iar altele nu. Dar de ce credeți că transferurile nu funcționează încă cum trebuie, domnule ministru? Mulțumesc. Doamna Soraya Rodriguez din partea Spaniei, din partea Parlamentelor Naționale. Eh, gracias, presidente. Eh, estimados colegas, en primer lugar, eh, quisiera... Mulțumesc, eh, dragi colegi. Cred că ce putem face cel mai rău în această situație este să facem această confuzie între victime și între delinvenți. Să nu uităm că Uh, refugiații pleacă din țările lor nu de plăcere, pentru că fug de război și de uh, mizerie și de o situație îngrozitoare. Deci faptul că criminalizăm uh, aceste persoane vulnerabile este o atitudine foarte greșită și nu cred că ar trebui să permitem să se spună acest lucru într-o uh, reuniune în care sunt reprezentanții statelor membre, în care credem că ar trebui să cooperăm cu Comisia pentru a schimba uh, situația, dar în care ar trebui mai ales să cooperăm împreună pentru a obține o politică europeană comună de azil care să funcționeze. Trebuie să încercăm să vedem ce putem face Însă situația, deocamdată, în prezent, fără să ne mai vorbim de viitor, este destul de proastă. Comisia a încercat să aplice legislația națională, de exemplu să uh, aplice Convenția de la Geneva din 1951. Această convenție, în pofida uh, celor spuse de colegi, nu este un sistem voluntar, facultativ, ci e un sistem obligatoriu care uh, afectează statele membre, Comisia Europeană și Uniunea Europeană care sunt parte a acestei convenții. Deci au semnat convenția și sunt obligate să respecte prevederile ei. Deci toate politicile, toate toate, toate acordurile încheiate până acum legate de uh, transfer, de relocare, nu au fost respectate de anumite state membre care ar trebui să respecte această convenție. Și chiar la începutul ședinței au spus că reprezentanții unor astfel de state membre au spus că nu intenționează să-și asume răspunderea și uh, încă uh, tărăgânează trag de timp. Sigur că mm, situația de astăzi este foarte importantă, trebuie totuși să ne gândim și pe viitor, să avem măsuri pe termen lung. Dacă nu avem voința politică necesară, sigur, e o problemă, dar să nu uităm că totuși avem dreptul internațional care este uh, obligatoriu. Să nu uităm că criza, criza refugiaților este o criză europeană, este criza cea mai gravă cu care Uniunea Europeană se confruntă și trebuie să-i, face fa- să-i facem față pentru că Uniunea Europeană suferă din cauza ei deja. Deci, haideți să vorbim despre viitor, despre uh, viitorul politicii de azil, dar să vorbim și despre prezent uh, Uh, care, să nu facem uh, o confuzie, este o problemă a noastră. Unii colegi au spus că ar trebui ca toți uh, s-ar putea, ar trebui să ne considerăm ca refugiați pentru că cu toții la un moment dat va trebui să poate să fugim de un război și de fapt acesta este miezul convenției de la Geneva. Mulțumesc. Nu ați depă- v-ați depășit timpul. E foarte bine, v-ați prezentat foarte bine ideea. Doamna uh, Paula Bitter din Suedia acum. <clears throat> Mulțumesc, uh, domnule președinte. Sigur că este ușor de vorbit despre găsirea facilă de soluții, însă nu am auzit multe soluții concrete referitoare la modul în care vom rezolva această situație. Din perspectiva Suediei, noi sprijinim reformele care sunt prezentate, însă din perspectiva partidului meu, noi nu suntem de acord cu uh, poziția guvernului din țara noastră. Suedia a preluat uh, mulți solicitanți de azil prin uh, schema de distribuire, prin relocare și cu toate acestea, noi nu sprijinim acea versiune conform cărea există un sistem de relocare în toată Europa țările și societățile care ar trebui să îmbrățișeze noi cetățeni sunt dispuși să facă acest lucru. Sunt dispuși să construiască sisteme noi uh, bazate pe voluntariat. Nu va funcționa niciodată un sistem uh, care dorește să forțeze statele membre să preia refugiați dacă nu sunt pregătite să facă acest lucru. Ceea ce ar trebui să facem este să identificăm metode prin care să ajutăm acele țări care uh, preiau în acest moment refugiați uh, bazate pe relația de proximitate și să îi ajutăm să le ofere condiții decente pentru a identifica de asemenea dacă au motive serioase de solicitare de azil. Sigur că trebuie să fim atenți și la rețelele de teroriști pentru a nu uh, ne trezi cu teroriști uh, în Europa. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că oprim uh, astfel de persoane și că găsim cele mai bune soluții pentru a veni în întâmpinarea solicitanților de azil. țările care nu sunt uh, atât de apropiate de uh, zonele prin care intră refugiații ar trebui să-i susțină pe cei care sunt în zonele uh, pe unde intră aceștia. Președintele, Există mai multe solicitări de intervenție, însă nu putem să le oferim tuturor posibilitatea de a interveni la această sesiune. Vor putea să intervină în următoarele sesiuni. Trecem acum la deputații Parlamentului European, Tania Fayon. Mulțumesc! Stimați colegi, am venit aici pentru a discuta despre cele mai bune soluții posibile pentru cei care au nevoie de protecție și pentru Europa, care necesită cât se poate de urgent un sistem de azil eficient. Trebuie să înțelegem întregul complex care are loc în jurul nostru. Cu toate încercările de criminalizare a ceea ce au spus colegii noștri, migranții, refugiații, ei bine, este o rușine să facem acest lucru și iată că se văd care sunt punctele noastre slabe. Trebuie să fim mai ambițioși atunci când discutăm despre sistemul de azil. Trebuie să uh, ne gândim la sisteme de relocare uh, care să fie cu adevărat eficiente și să avem un răspuns european, pentru că nu este o problemă a unui singur stat membru. Și dacă eșuăm în a transforma acest sistem într-unul european comun, atunci am putea să eșuăm în ceea ce privește procesul nostru de integrare și în ceea ce privește zona Schengen. Sunt uh, convinsă că un stat membru nu poate să abordeze singură această situație. Nu niciun fel de granițe, niciun fel de garduri nu pot face acest lucru. Doresc să abordez și acea problemă a minorilor neînsoțiți. Știți că strategia în ceea ce privește a expirat în 2013 și aș vrea să știu din partea președinției și a comisiei dacă planifică sau dacă pregătesc măsuri concrete, respectiv un nou plan referitor la cum să abordeze această situație a minorilor neînsoțiți. Pentru că sunt multe cazuri de exploatare, de copii dispăruți, de trafic de copii și cred că este o nevoie stringentă de rezolvarea acestei situații. De asemenea, în calitate de raportor privind uh, directiva privind calificarea, uh, cred că este nevoie de un raport pe această direcție și sunt de acord cu domnul Avramopoulos că trebuie să revenim rapid uh, asupra spațiului Schengen și să îl restructurăm. De exemplu, între Slovenia și Austria există în continuare control la graniță și cred că trebuie să găsim o soluție bună. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc. Acum din partea Parlamentelor Naționale, domnul Jack Madison din partea Estoniei. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în estoniană. În ceea ce privește reforma, în primul rând aș dori să spun că este politicos să îi lăsăm pe vorbitori să își încheie intervenția înainte de a începe să uh, discutăm despre aspecte ideologice. Fiecare trebuie să dea dovadă de respect. Am auzit discutându-se și despre solidaritate în acest context. Întrebarea este, cine definește acești termeni? Comisia Europeană? Cine spune parlamentelor naționale, statelor membre, ce înseamnă adevărata solidaritate? De unde vine aceasta? Cine definește acești termeni pentru ca toate cele 28 de state membre să înțeleagă acest termen în același fel. Iar atunci când vorbim despre distribuire echitabilă și domnul din Portugalia a vorbit despre Slovacia și Polonia, care au dus aceste chestiune la Curtea de Justiție, unde se va decide abia anul acesta dacă sistemul de distribuire va fi făcut pe bază de voluntariat sau dacă uh, va exista o cotă impusă statelor membre. Ei bine, doresc să vă amintesc că Uniunea Europeană este o uniune de state membre, nu este un stat federal. Și ceea ce observ acum este că apare un pericol, respectiv un conflict cu Constituția care guvernează mai multe state membre. Această tendință de federalizare intervine în suveranitatea statelor membre. Trebuie să respectăm suveranitatea statelor membre și dreptul acestora de a decide cu privire la propria politică în domeniul migrației. Și de asemenea, să ne gândim la motivul principal al Brexitului. Să ne amintim acest lucru. Mulți comisari și uh, șefi uh, de stat din Uniunea Europeană uh, nu au analizat corect motivele pentru care s-a ajuns la Brexit. Președintele, mulțumesc. Doamna Lengsalova din partea Republicii Cehe. děkuji za prostor.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 Mulțumesc. Aș dori să salut câteva dintre propunerile care au fost făcute. De exemplu, propunerea Eurodac este acceptabilă din punctul nostru de vedere. Însă există alte propuneri pe care trebuie să le respingem. De exemplu, sistemul de distribuire colectiv și alte contribuții privind solidaritatea. De ce respingem acest lucru? Pentru că uh, acestea sunt în contradicție cu tratatul de la Lisabona și cu drepturile primare de care beneficiază statele membre. Dragi colegi, citiți tratatul tratatul cu privire la funcționarea Uniunii Europene. Articolul 78, aliniatul 3, prevede că, în cazul uh, migrației, este posibil ca odată să se ia măsuri temporare de către statele membre. Este așadar inacceptabil ca astfel de propuneri să fie pur și simplu acceptate, care sunt în contradicție cu anumite drepturi fundamentale. Nu putem să ne lezăm până la urmă cadrul legislativ. În al doilea rând, mi se pare o greșeală foarte importantă ca instituțiile de protecție să nu fie uh, utilizate în mod corespunzător. Protecția temporară uh, este importantă și este uh, reglementată de directiva din anul 2001. Este o măsură care ar trebui să fie aplicată în ceea ce privește fluxurile de migrație. Cei care își amintesc și au amintit de Convenția de la Geneva, acestora doresc să le spun că am citit-o în detaliu. Însă, această convenție nu a fost uh, adoptată pentru un val de migrație. Se vorbește despre protecție individuală acolo. Așadar, vă rog, citiți uh, această convenție, pentru că nu se prevede dreptul fiecăruia uh, de a obține azil și niciun fel de datorie din partea statelor membre de a oferi azil. Așadar, citiți odată în plus convenția de la Geneva și vedeți modul în care am interpretat acest lucru în uh, dreptul și în legislația națională. Dar nu se poate să ne raportăm la lucruri care nu sunt adevărate departe. În plus, doresc să spun că avem uh, experiență cu privire la preluarea de mii de migranți din fosta Iugoslavie, pe care i-am preluat la începutul anilor 90. Suntem dispuși să dăm dovadă de solidaritate. Eu sunt reprezentanta unui partid care este dispus să preia uh, refugiați, dacă este vorba despre acei refugiați cu adevărat, a căror viață este în pericol și care sunt supuși unei radiografii în ceea ce privește siguranța lor. Dar alte reguli care sunt menționate, din punctul nostru de vedere, nu sunt acceptabile. Președintele, mulțumesc. Procedura de azil și reunificarea cu familia a devenit un canal important pentru migrația economică. Economic uh, în sens că uh, persoanele fug de uh, sărăcie și din cauza problemelor de natură economică mai degrabă decât pentru că sunt persecutate. S-a întâmplat același lucru când oameni din Africa subsahariană au ajuns aici. Rata de executare a ă, deciziilor privind returnarea, de asemenea, reprezintă o problemă. Mulți migranți aleg să meargă într-o anumită țară în care doresc să meargă și să rămână definitiv. Și, de asemenea, nici mecanismul de adaptare nu funcționează bine sau nu funcționează chiar deloc. Toate aceste lucruri subminează credibilitatea sistemului de azil în ă, ochii contribuabililor și încurajează și mai mult migrația neregulată și îi ajută mai degrabă pe cei care câștigă bani de pe urma acestui proces și periclitează și viitorul spațiului Schengen. Relocarea solicitanților de azil a eșuat și cu siguranță nu reprezintă soluția. Ceea ce trebuie să facem este să punem capăt shoppingului de azil și acestor uh, mișcări de natură secundară. Statele membre ar trebui nu numai să aibă dreptul, dar și obligația să um, considere ca fiind inadmisibile solicitările de azil care ajung într-o anumită țară printr-un alt stat membru. Protecția internațională ar trebui să fie rezolvată în prima țară, aceea de intrare. Avem nevoie de armonizarea procedurilor în domeniul azilului și de uh, și a condițiilor de acceptare a acestora, precum și cu privire la condițiile de a trece dintr-o țară în alta. Anumite prevederi au fost discutate de către Comisie. De asemenea, este esențial să subliniem și să sporim responsabilitatea celor care solicită azil, de exemplu datoria de a coopera cu autoritățile și de a oferi informații exacte cu privire la propria persoană. Vă mulțumesc! One... Mulțumesc! Mai uh, facem o ultimă rundă de întrebări și de observații. Doi reprezentanți ai uh, Parlamentelor Naționale și unul din partea Parlamentului European și apoi voi solicita uh, oratorilor noștri să răspundă la punctele la care pot răspunde. Domnul Frank din uh, Slovenia, îmi cer scuze pentru modul în care am pronunțat numele dumneavoastră. Mulțumesc, voi vorbi în slovenă. Mulțumesc, domnule președinte. E a treia oară când avem această dezbatere referitor la dosarul migrației. Eu sunt și eu un politic și pot să vă spun că sunt și profesor universitar. Însă nu cred că aici e vorba într-adevăr de o dezbatere, ci avem țări precum Italia și alte țări asemănătoare care acum sunt confruntate cu această problemă de ani de zile. Dar nu numai. Grecia, uh, Germania, Suedia, Austria, iată țări care trebuie să facă față acestei situații de ani de zile și care au depus eforturi în acest sens. Uh, țări în care asociațiile sunt foarte angajate. Sorry. Limba engleză nu funcționează traducerea. Îmi cer scuze, domnule Trek. Nu trebuie să o luați de la capăt, dar poate puteți să sintetizați ceea ce ați spus. Uh, sau poate să mă traduc singur? Știam eu că engleza dumneavoastră este perfectă. Nu, nu e nevoie să vorbiți în uh, engleză, vorbiți în limba dumneavoastră maternă, dar sintetizați un pic ceea ce ați spus, vă rog. Sorry about that. There was a technical... Îmi cer scuze, a fost o problemă tehnică cu traducerea în limba engleză. Can we start again? Yeah, ok, thank you. Să iau de la capăt, da? Bun, am să iau de la capăt. De la început, ce spuneam, în slovenă. V uh, bistvu že tretje leto poslušamo to razpravo. Spuneam deci că e cel de-al treilea an în care purtăm o astfel de dezbatere. Pe de o parte avem țările care de zeci de ani de zile se confruntă cu această provocare. Italia, Grecia, Suedia, Austria, Germania. E vorba de țări care au experiență, care au ONG-uri care lucrează bine în domeniu și, pe de altă parte, avem și țări care nu au fost până în prezent confruntate cu astfel de probleme. Și țările noastre, chiar și țara mea, e bine, adoptă un comportament care nu este acceptabil. Uh, sancționăm și criminalizăm aceste persoane, le uh, le împingem în fond înspre rețelele de criminalitate organizată. Asta e ceva incontestabil. Și, sincer, nu am impresia că avem o adevărată dezbatere, uh, un adevărat dialog. Mă întreb care este rolul oamenilor politici, care este munca noastră până la urma urmei. Să avem doar așa uh, publicații pe Facebook și pe Twitter și să tot uh, continuăm ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Uh, nu. Asta e o consecință a politicilor desfășurate în Uniunea Europeană în ultimii ani. Când vine vorba de terorism, ei bine, pot să vă spun că fac parte din comitetul parlamentar care monitorizează munca depusă de uh, sistemul de informații și contrainformații. Uh, ce observăm? Observăm că sistemul e din ce în ce mai dezintegrat și ne aflăm pe marginea propastiei aproape în toate domeniile. Uitați-vă uh, ce se întâmplă, alegerea președintelui Trump, felul în care ajutorul internațional a fost pus sub semnul întrebării. Poate că ar fi bine să ne oprim și noi un pic și să ne gândim la motivele pentru care această situație a apărut. Dar nu așa cum o fac cei din uh, tendința care au uh, tendința de dreapta pe chiarul politic. Uh, eu cred că trebuie să fim realiști și cred că abordarea actuală aș spune, e aproape un pic patetică, în sensul că ar trebui mai întâi să măturăm în curta noastră, să facem curățenie, pentru că, bun, vorbim despre solidaritate zi și noapte, însă, în realitate, prea puține lucruri sunt motivate de solidaritate. E din ce în ce mai multă lipsă de toleranță și E o tendință pe care trebuie să o combate. Mulțumesc. Acum reprezentantul Finlandei. Două minute maxim, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am lucrat 12 ani de zile cu solicitanți de azil înainte să ajung la Parlament și am constatat că majoritatea oamenilor care ajungeau aici nu erau refugiați adevărați, în sensul autentic al cuvântului, ci încercau să deci nu încercau să scape de război. Majoritatea dintre solicitanții de azil căutau o viață mai bună și noi suntem cei care plătim pentru aceasta. Populația Europei. Dacă este să ne uităm la situația demografică din uh, Orientul Mijlociu, din Africa, putem să observăm că posibilitățile de acceptare a acestor fluxuri de migrație și de relocare în interiorul Europei nu este sustenabil pe termen lung și nu poate continua la lung. O astfel de imigrație nu reprezintă o îmbogățire pentru noi. Ceea ce ar trebui să facem, însă, ar fi să oferim informații cu privire la aceste țări de origine, astfel încât uh, aceste persoane să nu mai plece de acolo pentru a se aventura în astfel de călătorii periculoase către Europa. Să încercăm așadar să prevenim acest flux de migrație, pentru că aceasta este una dintre cele mai importante surse ale acestei crize cu care ne confruntăm. În acest moment nu facem altceva decât să transferăm problemele asupra noastră. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc! Din partea Parlamentului European, doamna Wikström și apoi Doamna Ernst va lua cuvântul în următoarea sesiune. Așadar, doamna Wikström și apoi vom reveni la comisie și la ceilalți oaspeți. Mulțumesc! Mulțumesc că, și sunt bucuroasă că avem acest schimb de opinii cu Parlamentul European și Parlamentele Naționale. S-a vorbit despre regulamentul de la Dublin și aș vrea să uh, spun câteva lucruri care ar trebui să fie evidente. În primul rând, toate statele membre ale Uniunii Europene trebuie să respecte legislația europeană. Uniunea Europeană nu este un bufet sau uh, un bufet suedez uh, unde alegi ce lege să urmezi. În ceea ce privește solidaritatea, multe s-au referit la solidaritatea voluntară și întrebarea mea este, de ce ar trebui să se aplice acest lucru numai uh, refugiaților care provin din zone de război? De ce această participare voluntară nu ar trebui să se participe și în ceea ce privește bugetul sau chestiunile de mediu? De ce numai acest domeniu politic uh, are această politică selectivă de ce să nu fie și contribuțiile la bugetul european uh, pe bază de voluntariat? Nu putem să continuăm în felul acesta. Avem nevoie de solidaritate și de cooperare cu privire la toate aspectele, iar politica în domeniul azilului nu este și nu ar trebui să reprezinte niciodată o excepție. Am reușit să aducem la un numitor comun uh, o, o uh, uniune monetară ne va lua ceva timp să reușim să o facem și pe aceea energetică, însă de ce este atât de imposibil să aducem la un numitor comun această uniune în ceea ce privește azilul? Ar trebui să fie lucruri de la sine înțelese. Și voi reveni și atunci când voi interveni ulterior, dar poate că atunci voi încerca să fiu ceva mai corectă din punct de vedere politic. Okay, thank you very much, Cecilia. So now we can... Mulțumesc, Cecilia. Păi da, acum cuvântul uh, domnului comisar și ministrilor. Avem 10 minute la dispoziție. Vă rog. Thank you, uh, Claude. I don't, uh, hide. Mulțumesc, Claude. Nu pot să ascund faptul că am fost un pic intrigat în anumite privințe și mi-am adus aminte de viața mea din Parlamentul meu național înainte, însă aici e vorba de Parlamentul European. Și aș vrea să rog toți membrii tuturor parlamentelor să iasă puțin din perspectiva strict națională. Da, E adevărat că aceasta trebuie să fie luată în considerare, însă aici avem nevoie de altceva. Suntem aici pentru a face un fel de sinteză a ideilor, pentru a găsi un teren de înțelegere care să ne permită să abordăm problema la nivel de Uniunea Europeană. Și aceasta este datoria Comisiei Europene și e datoria și Parlamentului European. Și Parlamentul European a susținut aceste politici încă de la bun început. În momentul în care a început această criză, cu toți eram absolut nepregătiți, și statele membre și Uniunea Europeană. Însă iată că am depășit acel moment, am făcut progrese. Și e clar că putem face și mai multe progrese dacă suntem uniți. și dacă respectăm principiile de bază de solidaritate și răspundere. Solidaritate, da, sunt de acord. Nu poate fi acordată și solicitată așa, a la carte. Dacă e să ne uităm în dicționarele noastre, vom vedea cuvântul solidaritate are exact aceeași uh, înțelegere, același sens în toate limbile. Deci nu inventăm ceva nou. Iar solidaritatea, în mod foarte clar, figurează în textele de bază, în tratate. Așa că aș vrea să fac câteva observații de natură politică. Colegul din Polonia. Eu pot să vă spun că instituțiile europene, Comisia, Parlamentul, noi respectăm cetățenii europeni și noi suntem aici tocmai pentru a apăra, pentru a garanta respectarea tratatelor. Tocmai de aceea ne-ați numit aici. Fie numiți ca și comisar, fie ca și membri aleși ai Parlamentului European. Și deci, respectul față de cetățeni este oglindit în respectarea drepturilor lor fundamentale. Decizia lor, deși nu sunt cei care au luat această decizie acum uh, mulți ani de zile, pentru a se alătura familiei europene. Uh, respect de a trăi, respectarea dreptului de a trăi în pace, de a beneficia de coeziune socială, de stabilitate. Dar pentru a realiza toate aceste lucruri avem nevoie de răspunsuri comune. Noi cu toții am hotărât că trebuie să abordăm aceste aspecte și trebuie să transmitem un mesaj clar, răspunsuri europene la probleme europene și asta încercăm să facem. Însă nu putem face asta de unii singuri, pentru că răspunderea principală în materie de punere în aplicare este o răspundere care revine statelor membre. Deci, cu toții, împreună, instituțiile europene, guvernele naționale și partidele politice, trebuie să conlucrăm. Și acum, Dacă vi se pare că există ceva care nu respectă cetățenii, mă întreb dacă nu sunt voci naționaliste și populiste care subminează valorile europene și care asta își doresc, să submineze proiectul european. Dar, așa cum am spus încă de la bun început, tocmai de asta suntem aici. Iar această atitudine este tocmai dovada respectului nostru față de cetățeni. Acum, dragi colegi, dumneavoastră m-ați adresat niște întrebări foarte concrete pe acel subiectul pe care îl dezbatem astăzi. Aș începe prin a răspunde reprezentantului polonez. Uh, vreau să vă spun că nu trebuie să amestecăm terorismul și migrația. A fost un singur incident în Germania în care cei care au Uh, făcut aceste acte de terorism au traversat în mod ilegal o frontieră europeană. Și toate celelalte cazuri au fost de, vorba de teroriști care se aflau pe teritoriul Uniunii Europene pentru că au crescut aici. Au fost fii și fiicele celor care au venit în Europa acum 40 de ani de zile. Și aici trebuie să găsim un răspuns și să vedem dacă am reușit, da sau nu, să integrăm. Și evident trebuie să luptăm împotriva radicalizării. Eu știți că mă ocup de migrație, de refugiați, dar mă ocup și de afaceri interne. Și pot să vă spun că e misiune dificilă. De ce? Pentru că percepția există și anume că migranții sunt automat uh, teroriști potențiali. E ceva gravat în mintea noastră. Însă Trebuie să oferim un mediu, o primire prietenoasă tuturor celor care au nevoie de noi. Peste un milion de refugiați reușesc să, au reușit să treacă în mod ilegal frontierele. Însă acum frontierele noastre sunt mai bine protejate datorită dumneavoastră, datorită conlucrării care există. Uh, am spus încă de la bun început, există birouri la frontiere, acele hotspot-uri, care sunt uh, operative și care reușesc să înregistreze uh, solicitanții, să ia amprente și, după cum vă spuneam, punerea în aplicare ține de competența autorităților naționale. Asistența acordată refugiaților merge mână-mână cu salvarea lor. Și pot să vă spun că acest lucru nu se va face pe spuza securității pe care, o avem, pe care trebuie să o asigurăm cetățenilor europeni. Deci noi sprijinim statele membre tocmai pentru a-și gestiona cât mai bine frontierele externe. Am întărit, am consolidat verificările la frontieră și am încercat să preîntâmpinăm neajunsurile identificate. Acum, e clar că există reguli, există obligații și nu sunteți de acord cu asta, au spus unii. Acum, Comisia, trebuie să știți acest lucru, a făcut propunerea de a reforma sistemul de azil. Acum revine statelor membre să hotărască împreună cu Parlamentul European cum va arăta această reformă. Și tocmai despre asta discutăm acum. Doamna Gomez s-a referit la minorii neînsoțiți, la care m-am referit și eu chiar de la bun început. Propunerea întărește procedurile speciale și garanțiile acordate persoanelor vulnerabile. Și interesul superior al copilului în continuare este pentru noi un element cheie. Procedurile speciale, cum ar fi, spre exemplu, o examinare accelerată, proceduri accelerate, pot fi aplicate unui minor neînsoțit în circunstanțe care justifică acest lucru. Propunerea noastră, referitor la condițiile de primire, are drept scop să lupte tocmai împotriva acestor uh, mișcări secundare, acelui shopping de azil. O, își dorește de asemenea o convergență sporită între sistemele naționale de azil. Eu sunt de acord cu doamna Fayon Da, și am mai avut ocazia să spun acest lucru și în alte ședințe ale Parlamentului European. E clar că ar trebui și va trebui să fim mai ambițioși uh, pentru uh, acest aspect și anume minorii neînsoțiți. Am avut în noiembrie deja un schimb de opinii foarte rodnic. Uh, dezbaterea a avut loc în Malta și știu că erați de față. Ne dorim să avem un follow-up al acestei situații, în așa fel încât să luăm măsurile necesare pentru ca statele membre să poată să facă față mai bine acestor cazuri de minori neînsoțiți. Acum, relocarea. Acum un an de zile aveam drept scop să sporim nivelul la 160.000 de migranți care să fie relocați. Oameni foarte săraci, dar recent am uh, observat că au existat câteva semnale pozitive din partea statelor membre și e clar că statele membre sunt cele care trebuie să fie la înălțimea angajamentelor lor. Pentru că vă amintesc că decizia a fost luată la Luxemburg acum un an de zile de către toate statele membre. Deci, toată lumea trebuie să pună în aplicare acea decizie și toți migranții, repet încă o dată, care sunt eligibili pentru relocare în Grecia și Italia, ar trebui să fie relocați până în septembrie. Iar la sfârșitul lui septembrie o să trebuiască să reexaminăm situația pentru a vedea dacă toate statele membre și-au respectat angajamentele. Apoi o întrebare în ceea ce privește protecția temporară din partea unui reprezentant ceh. Noi nu am propus acest lucru. De ce? Pentru că avem fluxuri mixte de refugiați reali și migranți ilegali. Și abordarea noastră este ca în momentul în care oamenii sosesc să fim în măsură să oferim protecție doar refugiaților autentici. Și aceasta este munca ce se desfășoară acum în hotspot-uri la frontieră. Știți că Chiar și acum, în momentul de față, deși cifrele au mai scăzut, sunt în continuare oameni care încearcă să ajungă în Europa și care pot fi eventual refugiați politici. Apoi mai sunt și alții care își traversesc, tra- traversează Mediterana și care vin, spre exemplu, pe rute de migrație, iar cazurile lor trebuie să fie examinate și pot să vă asigur că tot ceea ce am făcut până în prezent, deși nu ne aflăm în etapa în care ne-am fi dorit-o, e bine, putem spune că situația deocamdată este sub control, am înregistrat progrese, însă toate statele membre trebuie să înțeleagă că este și datoria lor. Bun, e ușor să critici mereu Bruxelul. Da, cu toții suntem la Bruxelles. Și în fond ce e Europa? Cu toții facem parte din acest sistem european. Și jocul acesta de aruncarea vinei între diferite state membre și partide politice ar trebui să ajungă la un capăt, pentru că suntem cu toții la, în aceeași situație, în aceeași barcă și cu toții vom fi trași la răspundere în fel, despre felul în care proiectul european va evolua. E datoria noastră, după cum am spus de la bun început, să menținem și să salvgardăm valorile și principiile, dar în același timp și politicile pe care noi le-am hotărât împreună pentru a putea face față acestui fenomen. Bun, unii ar putea crede că, în fond, criza economică va fi cea care va pune sub semnul întrebării uh, proiectul european. Eu cred că până la urmă va fi criza refugiaților, pentru că aceasta este direct legată de valorile și principiile pe care se bazează și pe care a fost întemeiat proiectul european. Mulțumesc! Thank you very much, Dimitris. Președintele, mulțumesc foarte mult, Dimitris. E clar că e un subiect foarte complex și vă mulțumesc pentru felul în care le-ați abordat. Acum timpul ne presează, Carmelo. Uh, ca și președinție, poate nu trebuie să răspundeți la toate uh, întrebările ce au fost adresate, dar dacă eventual puteți face o sinteză, ar fi foarte bine. Da, mulțumesc, mulțumesc. Am să încerc să fiu cât mai concis cu putință. Eu cred că statele membre trebuie să accepte ideea că migrația este o provocare pentru toate statele membre împreună. Eu am avut impresia în ultimele luni, în ultimii ani, am uh, subestimat acest lucru, deși în continuare este o chestiune de actualitate și cred că trebuie să ne punem de acord. Așa cum am spus, da, sunt, pot fi dezacorduri, dar trebuie să înțelegem un lucru toate statele membre trebuie să-și asume sarcina și răspunderea de a ă, rezolva împreună problema migrației. Deci nu e o problemă doar pentru anumite state membre, ci pentru întreaga Uniune Europeană. Nu putem să alegem la carte ă, cine, cât și ce fel de răspundere și asumă. Trebuie să conlucrăm și cred că este un element cheie pentru a gestiona migrația, atât, migrația atât în ceea ce privește aspectele interne, uh, cât și externe ale migrației. Cred că astăzi, mai mult sau mai puțin, am uh, putut asculta diferite puncte de vedere și asta demonstrează dificultatea cu care ne confruntăm și cu care ne confruntăm și la nivel de Consiliu. Poate exprimate uneori mai atent și mai prudent în, uh, în comentarii și de altfel domnul comisar a și răspuns la acele comentarii mai îndrăznețe. Însă cred că aceasta este și dificultatea și am spus asta în prezentarea mea inițială. Nu numai nouă ca și președinție, dar uh, și uh, uh, tu, din partea noastră a tuturor eforturi care trebuie să fie făcută, însă rezultatele nu vor depinde doar de președinție, ci vor depinde per total și de toate statele membre. Solidaritate. E bine, solidaritatea e un cuvânt cheie, dar nu trebuie să rămână doar un cuvânt, ci să fie transpus în practică și nu trebuie să fie o solidaritate uh, a la carte, așa cum a spus cineva, ci trebuie să fim de acord asupra ideii că participăm, demonstrăm solidaritate. Și n-aș vrea să mai adaug niciun fel de adjectiv la cuvântul solidaritate. Uh, am putea spune, da, solidaritate eficientă, însă întrebarea este următoarea. Cum putem accepta ca solidaritatea să fie exercitată pe bază voluntară? Trebuie să contribuim cu toții. Apoi, doamna Faion spunea că trebuie să fim mai ambițioși. Da, dar întrebarea este cum am putea să fim mai ambițioși dacă ceea ce este deja prezentat acum ni se pare a fi greu de acceptat uh, și asupra acestui rezultat e greu să ajungem la un consens. Cum am putea să ajungem la un consens dacă am vrea să fim și mai ambițioși în propunerile noastre? Acum, evident, sunt de acord cu domnul comisar care spunea că în uh, ceea ce privește minorii neînsoțiți și persoanele uh, defavorizate cu nevoi speciale, trebuie să aibă să beneficieze de anumite proceduri. Și pot să asigur pe doamna Gomes că președinția examinează aceste aspecte uh, și le consideră a fi prioritare și sunt oglindite în cel puțin patru din, de, din uh, propunerile care au fost uh, făcute. Deci e clar că e vorba de o prioritate și pentru noi când vorbim despre minori neînsoțiți, copii vulnerabili și ar mai fi câteva observații de făcut pe acest uh, subiect, însă pot să vă spun că ne dorim, spre exemplu, și o standardizare a diferitelor practici de acordare a statutului de tutore Apoi, în ceea ce privește mecanismul de relocare, eu cred că e unul din acele aspecte în care oamenii sunt foarte atenți la ceea ce spunem și facem pentru a vedea dacă suntem credibili, dacă luăm o decizie și dacă o implementăm sau nu. În 2015 am hotărât că trebuie ca într-un termen de 2, 2 ani să relocăm 160 de uh, uh, mii de migranți. Am ajuns la 120 de mii. Deci eu cred că Uniunea Europeană, în fond, înseamnă că fiecare stat membru trebuie să-și respecte angajamentele pe care și le-a asumat. Și le-a asumat în 2015. Noi, ca și președinție, împreună cu Comisia, putem să reamintim statelor membre care încă nu au început sau au început foarte lent procesul de relocare dinspre Italia și Grecia, Uh, putem să le reamintim că acest proces trebuie să fie accelerat. Apoi, în ceea ce privește mișcările secundare, E unul din subiectele care a fost abordate, dezbătute. E clar că trebuie să reducem acest risc, să reducem posibilitatea unor astfel de mișcări secundare și asta se oglindește de altfel și în propunerile pe care le face președinția. Însă aș dori, domnule președinte, să închei referindu-mă la provocările care se află în fața noastră în continuare. Spre exemplu, problema țărilor de origine, problema țărilor de tranzit, doamna Gomes s-a referit la Libia, care evident este un subiect dezbătut la Consiliul Informal. A fost dezbătut la, în Malta în data de 3 februarie la Consiliul Informal și a existat și o declarație din partea șefilor de state și de guverne și prim-ministri pe tema Libiei. Iar cifrele demonstrează, dacă să ne uităm doar la cifrele de anul trecut, 108.000 de migranți au traversat mare parte din Libia. Și e clar că Libia trebuie să fie în atenția noastră, trebuie să conlucrăm cu autoritățile din Libia, tocmai pentru a le ajuta să aibă un, din nou un stat funcțional. Și în ceea ce privește gestiunea frontierelor externe, am constatat că, da, această protecție a frontierelor externe a fost părită, dar, în același timp, trebuie să acordăm atenție și aspectelor interne ale fenomenului migratoriu. Și cred că aici poate nu suntem la înălțime. Și iată că relocarea face parte din acest sistem intern de gestiune a uh, migrației și statele membre trebuie să fie la înălțime. Și în mod clar, solidaritate, reforma sistemului Dublin, acesta reprezintă subiectul principal pe care trebuie să îl abordăm și e clar că nu e o discuție simplă. Vreau doar să vă informez că am uh, făcut în ianuarie anul acesta, am organizat o rundă de discuții bilaterale cu statele membre pentru a vedea exact felul în care putem îmbunătăți documentul redactat inițial de președinția slovacă. Evident, mai sunt în continuare chestiuni, din păcate pe care nu am timpul să le evoc acum în detaliu, însă E unul din aspectele principale pe care trebuie să rezolvăm împreună și să sperăm că vom fi în măsură să ajungem la un compromis la, până la finalul acestei președinții. Mulțumesc! Știu că Malta este o țară care înțelege foarte bine semnificația profundă a cuvântului solidaritate și e clar că există o presiune poate mai mare decât în orice altă țară din Uniunea Europeană și aveți experiența în domeniu. Acum vă propun să trecem la cea de-a doua sesiune și e vorba de sistemul Dublin. Și vreau mai întâi să mulțumesc domnului ministru și domnului comisar pentru contribuțiile lor. Uh, acum ne-am încălzit cu toții și e clar că Uh, cineva a, a mm, scris pe Twitter că aici există o dezbatere sănătoasă în Comisia Libe și vreau să vă mulțumesc tuturor pentru asta. E clar că trebuie să avem o dezbatere cinstită, deschisă și vă mulțumesc tuturor celor care ați uh, adus contribuții. Și știm foarte bine care sunt realitățile în statele noastre membre și plecând din, de la această idee, aș vrea să o rog pe doamna Cecilia Wikström să vină să preia președinția pentru cel de-al doua sesiune, care va aborda un subiect foarte dificil și anume relocarea migranților. Deci puteți rămâne la locurile dumneavoastră până va începe această discuție importantă. colleagues, we'll be starting right away, so please. Începem imediat, dragi colegi, vă nu părăsiți sala. Dear colleagues, please be seated so that we can start. Vă rog să vă așezați, uh, dragi colegi, ca să ne putem uh, relua lucrările. Începem cu a doua rundă. Există și o sală de ascultare în această clădire, nu în această clădire, în clădirea ASP 1G1, Ă, se corectează doamna președinte. Dacă sala noastră este în încăpătare, putem, puteți merge și acolo să ascultați. Dar haideți să continuăm. E o plăcere pentru mine să vă urez și eu ă, bun venit la această reuniune interparlamentară legată de reforma sistemului comun de azil. După cum știți, revizuirea sistemului Dublin este un punct foarte important al acestei uh, reforme și schimburile cu parlamentele naționale reprezintă foarte uh, un uh, moment foarte important pentru Parlamentul European. Noi ne dorim să finalizăm cu bine această reformă, să nu uităm că am finalizat doar în 2015, deci nu cu mult timp în urmă, Uh, reforma, deci de această dată ne dorim să avem o reformă eficientă și durabilă pe termen lung. Pentru că reforma din 2015 ne-a arătat uh, cu claritate că uh, regulamentul de la Dublin trebuie reformat. De ce? Pur și simplu pentru că s-a prăbușit. Deci, trebuie să ținem cont și de cele spuse de către uh, vorbitorii din prima rundă de dezbateri, respectiv că trebuie să sporim încrederea uh, cetățenilor europeni în sistemul de azil. Să sporim încrederea uh, și în sistemul de protecție internațională. Și să construim încrederea între toate statele membre ale Uniunii Europene. Trebuie să avem proceduri mai rapide pe baza unei răspunderi comune și pe baza unor reguli clare pentru toată lumea, astfel încât regulile să fie ușor de pus în aplicare și de respectat. Și așa cum am spus uh, în raportul meu uh, privind revizuirea sistemului de la Dublin, Uniunea Europeană se află în momentul de față la răscruce de drumuri. Deci, Uh, ca să nu mai fie nevoie de un alt acord interinstituțional și pentru a avea o reformă de succes trebuie să dăm dovadă de mai multă creativitate pentru că nu putem continua uh, cu aceste compromisuri diluate și cu răspunsuri ad hoc la uh, situații de criză. Pe viitor, trebuie să punem capăt acestei metode. Am încercat-o și am văzut că nu funcționează. Și e inutil să menționez cele spuse de mulți dintre dumneavoastră în această dimineață în legătură cu uh, transferul a 160.000 de persoane din uh, uh, Italia în Grecia. Nu a fost un succes, însă a fost uh, vorba de o, o reacție la criză ad hoc. Și deci, de această dată, trebuie să încercăm să reformăm bine sistemul chiar de la început. Aștept cu nerăbdare contribuțiile dumneavoastră în legătură cu sistemul de la Dublin, ce ar trebui să așteptăm de la el pentru a uh, permite statelor membre să-și asume răspunderea ă, în cazul unei solicitări pentru protecție internațională și pentru a avea proceduri de azil mai eficiente și mai echitabile pentru solicitanții de azil. Apoi trebuie să avem un sistem de transfer fiabil și uh, funcțional pentru a permite statelor membre să facă față unor situații de criză. În proiectul meu de raport uh, figurează propunerile mele în legătură cu măsuri concrete însă să nu uităm că ne aflăm doar la începutul acestui uh, proces și colegii din partea tuturor grupurilor politice din Parlamentul Național vor avea ceva timp la dispoziție pentru a-și înaintea amendamentele la textul meu, iar intervențiile dumneavoastră de astăzi sunt așteptate, sunt binevenite, tocmai pentru a influența dezbaterea noastră și eventual și pentru a ne călăuzi pentru uh, viitorul procesului. Eu sunt ferm convinsă că vom face față acestei uh, provocări doar prin intermediul unei cooperări sporite. E momentul ca toți să ieșim din gândirea noastră limitată la nivel național și să vedem orice situație ca oportunitate în care statele membre, fiecare stat membru să-și asume răspunderea. În ce privește organizarea dezbaterii noastre, aș dori să reamintesc uh, cele spuse deja de către domnul Moraes. Dezbaterea uh, se va desfășura după cum urmează, deci vom da cuvântul la doi deputați din Parlamentele Naționale și unui eurodeputat. Uh, până când vom uh, termina cu lista oratorilor. Cei care doresc să ia cuvântul sunt bineveniți Uh, să ne transmită dorința de a interveni și să, um, să completeze formularul și să îl uh, transmită ușierilor care ni vor uh, aduce aici la, la prezidiu. Vom, voi da cuvântul celor care vor trimite formularele în ordine, iar eurodeputații trebuie doar să-mi atragă atenția. S-ar putea să fie nevoie ca având în vedere numărul mare de participanți, să restricționez uh, timpul de vorbire pentru ca toți participanții să poată să ia cuvântul. Timpul de vorbire va fi aproximativ de două minute, dar ne vom întoarce la acest aspect. Înainte de a începe dezbaterea, aș dori să vă prezint câteva din uh, concluziile pe care le-am uh, desprins în pregătirea proiectului meu de raport. Aș dori să dau cuvântul doamnei Sofie Magenis șeful Autorității de Sprijin Juridic la UNHCR, deci uh, Comisariatul ONU pentru Refugiați uh, de la Bruxelles. Contribuția sa se va uh, axa pe accesul echitabil la azil și pe o redistribuire uh, echitabilă în Uniunea Europeană încredere uh, în parteneriatul internațional și solidaritate. Și după intervenția ei, voi da cuvântul doamnei Dafne Buteie Pache, de la Consiliul European pentru Refugiați și Exilați, pentru a vorbi despre sistemul automat de uh, transfer. Uh, observ că a fost schimbată, se poate întâmpla Uh, e înlocuită de un prieten drag, aște, vă dăm uh, cuvântul imediat, dar uh, înainte îi dau cuvântul doamnei Magenis pentru 10 minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă Wikström, pentru această introducere. Aș dori să mulțumesc Parlamentului European și Parlamentelor Naționale pentru intervenția pe care, pentru invitația pe care ne-ați trimis-o de a participa la această dezbatere cu privire la a treia reformă a sistemului european comun de azil. Parlamentul European și doamna Wikström, expertă în domeniu, a lansat nenumărate apeluri pentru mai multă solidaritate în sistemul european comun de azil și mai ales în sistemul de la Dublin. Și Parlamentul European va continua să joace un rol foarte important în negocierile viitoare și sperăm să avem o cooperare la fel de strânsă cu dumneavoastră prin doamna Wikström. Parlamentele naționale joacă și ele un rol uh, foarte important în uh, influențarea statelor uh, membre în ce privește poziția lor și în punerea în aplicare a legislației europene la nivel național. Un lucru extrem de dorit în ultimul timp. Uh, mă bucur să constat că dezbaterile de astăzi vizează sistemul intern de azil în uh, Uniunea Europeană, pentru că adesea în uh, dezbaterile actuale toată lumea se axează pe aspectele externe de gestiunea migrației sau pe aspectele externe legate de protecție. Și cred că nu ne axăm suficient pe sistemul de azil din Uniunea Europeană și mă bucur de faptul că în dezbaterea de astăzi se pune accent mai ales pe partea internă. Aș dori să mă refer în uh, intervenția mea, în propunerile noastre pentru, uh, re, pentru readucerea încrederii pe baza solidarității. E propuneri pe care în, în altul refugiat, uh, deci în altul comisar pentru refugiați le-a lansat în decembrie. Ele sunt disponibile pe internet și comentariile mele se bazează și pe observațiile noastre cu privire la lacunele sistemului actual de la Dublin pe baza unui studiu făcut în ce privește uh, funcționarea sistemului Dublin 3, sistemul actual. Cred că toată lumea este conștientă de faptul că există mari probleme cu uh, punerea în aplicare a sistemului de la Dublin și nu aș dori să mă refer prea mult uh, la datele statistice, dar cred că e foarte important să subliniem că în 2015, de exemplu, 13.348 de persoane au fost transferate în conformitate cu regulamentul de la Dublin. 10% din toate solicitările. Deci avem un uh, sistem în care statele uh, primesc uh, cereri, dar doar 10% din, cele, din persoanele care au făcut această cerere au făcut obiectul transferului. În 2015 am constatat că s-a folosit mai mult clauza de suveranitate, conform căreia un stat membru a hotărât dacă dorește sau nu să trateze um, solicitările. E 11.000 mai bine de 11.600 de solicitanți de azil au putut rămâne în țara în care se aflau uh, și nu au fost uh, transferați prin uh, exercitarea acestei uh, clauze de, solidaritate, de um, suveranitate de către statele membre. Germania a procedat prima astfel. E o clauză care credem că funcționează și care ar trebui să rămână. În ce privește recomandările noastre concrete, ele vizează construirea unui uh, sistem european funcțional pentru, pentru refugiați și pentru popoarele din uh, Europa, pe baza unor propuneri concrete de cooperare. Și uh, firul călăuzitor al propunerii noastre reprezintă solidaritatea și învățămintele de pe urma situației din 2015. Avem patru domenii prioritare Uniunea Europeană care trebuie să protejeze și să acorde asistență, inclusiv pe căi juridice și în afara granițelor sale. Deci noi am dorit ca Uniunea Europeană să sprijine mai mult uh, țările terțe, dar și căi juridice, căi uh, umanitare de transfer și de relocare. Uniunea Europeană uh, trebuie să planifice mai bine ca să facă față sosirilor. Uh, trebuie să asigurăm accesul la teritoriul european uh, și apoi Uniunea Europeană trebuie să integreze refugiații în comunitățile europene. În dezbaterea de astăzi aș dori să mă refer la propunerea noastră cu numărul 3, propunerea bazată pe solidaritate uh, într-un sistem european comun de azil bine gestionat. Credem că trebuie să avem un sistem de înregistrare funcțional pentru a ne asigura că toate persoanele care sosesc sunt înregistrate și sunt uh, direcționate spre procedurile uh, necesare. Și astfel am readuce încrederea în sistem atât din partea uh, cetățenilor europeni cât și de către refugiați. Cu toții am fost șocați de această imagine acestor persoane care s-au perindat prin Europa fără înregistrare. Domnul comisar vorbe înainte de uh, marea uh, rată de amprentare în uh, nu avem totuși însă o abordare comună în ce privește înregistrarea în europeană și trebuie să facem progrese în acest domeniu. În al doilea rând, sigur că pe baza propunerilor făcute de către Comisie, noi am uh, avea o abordare diferită în ce privește regulamentul de la Dublin. Propunerea actuală vizează introducerea uh, unei proceduri obligatorii de admisibilitate care să fie pusă în aplicare de către statele membre pentru a evalua dacă un solicitant de azil e admisibil în statul membru pentru a beneficia de protecție. Știm că există poziții diferite, inclusiv Parlamentul a avut o propunere, uh, propunere diferită, dar în asta a constat propunerea Comisiei. Din punctul nostru de vedere, persoanele care sosesc în Europeană ar trebui să poată intra pe teritoriul europene și ar trebui ca uh, situația lor să fie studiată, să se ia o decizie pe baza situației și am uh, făcut uh, propuneri pentru uh, o propunere accelerată la punctul de sosire cu asistența agențiilor europene pentru ca sistemul să funcționeze cum trebuie. Uh, Uh, propunerile de inadmisibilitate, uh, în urma cărora un solicitant de azil este trimis înapoi uh, în țara primă de sosire, e o, deci aceste proceduri sunt foarte complicate. Uh, propunerea noastră e ca aceste sisteme din țările terțe, din, apropiata, din uh, vecinătatea apropiată a Uniunii Europene, ar trebui să fie consolidate și între timp Uniunea Europeană ar trebui să continue să primească și să trateze uh, solicitările de azil uh, noi. În procedură accelerată, uh, Uh, deci pentru ca persoanele care au nevoie de protecție să beneficieze de ea și pentru cele care nu, atunci să nu poată rămâne și să se întoarcă uh, înapoi repede. Sistemul a funcționat bine în ce privește admiterea celor care trebuie să beneficieze de protecție și celor care nu au uh, nevoie de această protecție. Apoi, am făcut sugestii concrete în ce privește mecanismul de distribuire uh, pentru statele membre sub presiune pentru ca uh, transferurile să funcționeze. Au fost intervenții în această dimineață în legătură cu transferurile și mm, rezultatele proaste. Uh, sigur că uh, s-a spus că avem 160.000 de solicitanți de azil, ar trebui ca transferul să funcționeze mai bine, ar trebui să avem mai mult, angaja, mai mult angajament din partea statelor membre și uh, o sugestie pe care am avea-o noi, uh, știm că termenul pentru această reformă este în septembrie, dar ar trebui să ne gândim la viitor dacă persoanele acestea, 160.000, nu sunt transferate uh, în termenul respectiv, să vedem cum uh, ne putem asigura pentru ca uh, fiecare persoană să beneficieze de transfer. Apoi, reunificarea uh, familială reprezintă o prioritate pentru noi. În propunerea actuală pentru reforma de la Dublin, statele ar trebui să uh, trateze sau să abordeze o procedură de inadmisibilitate înainte să verifice dacă reunificarea familială se impune în Europeană. Chiar și în baza acordului cu Turcia, reunificarea uh, familială se face pentru persoanele care au ajuns la, în Grecia și ar trebui să uh, reunificarea să se facă apoi în conformitate cu uh, sistemul de la Dublin. Noi considerăm că procedurile de reunificare familială ar trebui să fie o prioritate atât pentru viitor cât și pentru regimul actual de la Dublin, care va continua să funcționeze până când noul sistem va interveni. Uh, nu avem încă date pentru 2015, însă în 2014 doar 0,3% din cererile uh, s-au bazat pe uh, reunificare familială. Doar 230.000 de persoane au beneficiat uh, de reunificare familială. Trebuie să facem mai mult pentru a reunifica familiile. Nu e doar în interesul persoanelor vulnerabile, a femeilor, a copiilor din familie, ci și în interesul unui sistem funcțional, pentru că reunificarea familială e unul dintre motivul pentru care persoanele călătoresc clandestin în Uniunea Europeană. Și, în fine, în ceea ce privește mecanismul de distribuire, care a fost uh, discutat foarte mult, am făcut și noi o propunere în legătură cu felul în care am putea avea un mecanism de distribuire funcțional. Aveți această propunere în document, documentul uh, care figurează pe site-ul nostru internet, dar, în orice caz, sistemul nostru favorizează reunificarea familială și mecanismul va interveni doar când se atinge un prag într-un stat membru care a primit un număr foarte mare de solicitanți de azil, însă am dorit ca cazurile care nu au fost considerate ca fiind prioritare să uh, fie tratate în țara de sosire. Iar cei care au uh, situații justificate să fie transferați, să fie distribuiți în calitate de refugiați. Știm că este o chestiune uh, spinoasă pentru că nu există încă o recunoaștere reciprocă a statutului de refugiat între statele membre, dar în sistemul de uh, transfer avem uh, foarte multe uh, eforturi suprapuse, deci se evaluează situația în Grecia și apoi în țara în care refugiatul ajunge pentru ca să-i se acorde statutul de refugiat. Și, în fine, am dorit să mai lansăm un apel pentru acțiune în ce privește minorii neînsoțiți și minorii copiii separați ar trebui să fie ă, prioritatea mecanismului de transfer. Și, din păcate, vedem că sistemele sau soluțiile ad hoc, chiar și cele pe termen lung, nu funcționează cum trebuie. Ă, sistemele ar trebui să acorde prioritate persoanelor vulnerabile, ori nu s-a întâmplat așa. S-au făcut câteva recomandări, a fost un document adoptat în ă, Geneva în luna decembrie și cooperăm cu omologii euro- europeni pentru a ne asigura că interesul prioritar al copilului reprezintă o prioritate pentru noi în abordarea noastră. S-ar putea ca nu uh, uh s-ar putea ca pentru copii, uh, uh, deci trebuie ca pentru copii interesul prioritar să fie reunificarea prioritară și um, protecția pe teritoriul Uniunii Europene. Mulțumesc! Aș dori să-i dau cuvântul domnului Polet, îmi pare rău că nu v-am uh, pronunțat bine numele, v-am stâlcit. Ne cunoaștem de ani de zile și iată încă fac astfel de greșeli. Oricine poate fi luat prin surprindere, dar acum așteptăm să ne surprindeți dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc uh, doamna Wikström, uh, mulțumesc și pentru organizarea acestei eveniment și pentru invitația noastră. Eu reprezint ECRE, Consiliul European pentru Refugiați și Exil. 96 de ONG-uri sunt partea acestuia care uh, oferă asistență refugiaților din 88 de țări membre. Avem sedii în uh, state membre ale Uniunii Europene, dar și în state din afara Uniunii Europene. Această chestiune privind accesul la azil și distribuția echitabilă a solicitanților de axil este într-adevăr un subiect uh, controversat care a dus la multe dezbateri. Și, într-adevăr, cred că dacă evenimentele din 2015 și 2016 ne-au arătat că trebuie să fim mai puțin uh, politic, mai puțin corect, uh, corect din punct de vedere politic, dar uh, în același timp ne-a arătat că regulamentul de la Dublin nu funcționează și care sunt problemele structurale din sistem. Așadar, este nevoie de o reform, reformă fundamentală a acestui sistem și de o regândire a premiselor pe care se bazează acest sistem. În acest sens, suntem puțin dezamăgiți de lipsa de ambiție și, din uh, propunerea Comisiei în ceea ce privește revizuirea principiilor care stau la baza sistemului de la Dublin și, în schimb, observăm un sistem care se bazează pe o logică a sancțiunilor care ar putea să facă sistemul să funcționeze, ceea ce, din punctul nostru de vedere, este greșit. Dacă pentru a sublinia, te, pentru a sublinia tema acestui, um, acestei sesiuni, aș dori să mă concentrez pe două aspecte. Unul dintre ele este propunerea Comisiei de a aplica, respectiv de a exclude solicitanții din țările sigure respectiv pe cei care uh, reprezintă un pericol pentru ordinea publică în contextul regulamentului de la Dublin. Vorbim despre articolul 3.3, uh, 2.5 din propunere. Și de asemenea, aș vrea să mă refer și la uh, mecanismul de alocare și la punctele slabe, respectiv problemele care apar de aici. Am uitat să spun că am uh, generat o analiză cuprinzătoare a propunerii și am făcut recomandări detaliate de amendare a formulării din propunerea comisiei. Sigur că nu este suficient timp pentru a intra în atât de multe detalii, dar dorem să subliniez, după cum am spus, câteva elemente din aceasta. În primul rând, în ceea ce privește articolul 3.3, conform acestuia, Înainte de a aplica criteriile de determinare a responsabilității, primul stat membru în care ajunge uh, refugiatul trebuie să uh, stabilească dacă uh, cererea este admisibilă sau nu. Sau dacă uh, poate fi examinată într-o procedură de celeritate, pentru că se stabilește dacă vine dintr-o țară uh, sigură sau nu. Sigur că solicitanții care au cereri inadmisibile nu pot fi transferați mai departe. În acest caz, propunerea comisiei spune că statul membru unde a ajuns refugiatul prima dată și în multe cazuri este vorba despre o țară care se află la granița externă a Uniunii Europene, este responsabilă de examinarea solicitării. Credem că acest tip de premisă este problematică atât din perspectiva protecției, cât și din punctul de vedere al eficienței și al solidarității. Sofia a menționat deja faptul că creează, de fapt, un uh, strat suplimentar de complexitate, pentru că, pe lângă Dublin, trebuie aplicate întâi criteriile de admisibilitate. Din perspectiva protecției, desigur, pune câteva probleme și îngrijorări cu privire la dreptul la a avea o viață de familie, așa cum a subliniat și Sophie, drept care este garantat prin lege. Statele membre, unde intră prima dată aplicantul, trebuie să aplice aceste concepte înainte de a aplica criteriul privind responsabilitatea care include dreptul uh, la a avea o viață de familie și prevederile aferente. Domeniul de aplicabilitate în ceea ce privește uh, proveniența din țări sigure este uh, afectat de reducerea pragului privind țările terțe sigure menționat în propunerea Comisiei. Ne temem că, în acest fel, vor ajunge un număr mare de refugiați la uh, frontieră și acestora nu li se va permite reunificarea cu familia care se găsește deja pe teritoriul Uniunii Europene. A fost uh, propus uh, deja ca parte a planului de acțiune elaborat de Comisie și Grecia pentru a accelera și implementa înțelegerile dintre UE și Turcia. În al doilea rând, această abordare subminează în mare parte solidaritatea și îmbunătățirea solidarității între statele membre este un obiectiv cheie al reformei. Și asta deoarece conceptul țării sigure devine obligatoriu pentru uh, statul membru și uh, cei care aplică pentru azil trebuie să fie sub pragul acceptat ceea ce ar duce la o amplificare suplimentară care vine cu o altă modificare propusă de comisie și anume faptul că responsabilitatea pentru un solicitant de azil devine perpetuă. Nu mai există nicio uh, încetare a responsabilității în ceea ce privește examinarea unei solicitări, respectiv în ceea ce privește solicitarea de azil odată ce statul membru a devenit responsabil. Conform uh, regulamentului actual, responsabilitatea încetează după o anumită perioadă de timp sau atunci când un solicitant de azil părăsește teritoriul statului membru respectiv pentru o perioadă mai mare de trei luni. Acest uh, punct a fost eliminat acum de propun, din propunerea Comisiei, iar noi credem că pot apărea niște efecte negative, pentru că statele membre primare de la granița externă a Uniunii Europene vor deveni responsabile pentru acele cazuri despre care vorbeam și vor deveni responsabile și pentru returnarea acelor persoane care poate că nu au nevoie de protecție internațională. De aceea considerăm că ar putea apărea niște efecte perverse, pentru că ar putea să deservească ca stimulent pentru acele state membre de a nu îndeplini obligațiile de uh, țări care uh, îndeplinesc toate procedurile de înregistrare. Pentru că, dacă fac acest lucru, devin responsabili pentru solicitanții de azil pe termen nelimitat. De aceea, sprijin abordarea uh, raportorului, a doamnei Wikström, referitoare uh, din dosarul Dublin, și anume aceea referitoare la a elimina această propunere și de a reveni la situația actuală. În al doilea rând, în ceea ce privește mm, mecanismul de distribuire, Sistemul uh, de la Dublin, într-adevăr, uh, acestui lipsește mecanismul de solidaritate și, de asemenea, măsurile de solidaritate. Este un lucru clar și este un punct slab al întregului sistem. Și, sigur, în acest sens, suntem de părere că este necesar să se includă mecanisme de solidaritate în textul regulamentului. Cu toate acestea, credem că ceea ce a propus Comisia este o propunere modestă și nu va fi o propunere mulțumitoare astfel încât să se ajungă la un sentiment de solidaritate dorit. Pentru a sintetiza, sistemul trebuie aplicat în beneficiul statelor membre și în funcție de numărul de solicitări pentru care este responsabil, sigur că va exista și o cheie de referință care trebuie să îndeplinească două criterii, numărul populației și uh, GDP-ul. Și sigur că în funcție de asta se va stabili cota pentru fiecare țară. Mecanismul va fi declanșat numai dacă un stat membru depășește uh, cu 50% cheia de referință și, uh, de asemenea, trebuie să ne gândim și la responsabilitate. Va opera de asemenea pornind de la un sistem automatizat care va, va monitoriza numărul de solicitări. Foarte rapid am identificat un număr clar de puncte slabe. Un aspect important este acela că mecanismul de solidaritate se aplică și ar uh, funcționa în paralel cu uh, regulamentul de la Dublin. Așadar, în cazul în care un stat membru se confruntă cu o presiune de distribuire uh, asupra sistemului de azil și mecanismul de corectare este declanșat, va obține în continuare din partea altor state membre uh, solicitări conform regulamentului de la Dublin, ceea ce aduce la o situație absurdă pentru că un stat membru care beneficiază de mecanismele de solidaritate pe ușa din spate va primi același număr sau poate chiar mai multe mai mulți solicitanți de azil. Și acest lucru trebuie clarificat, pentru că statul membru respectiv se găsește sub o anumită presiune în acel moment. De aceea recomandăm ca, în mod specific, să se includă o legătură referitoare la suspendarea sistemului Dublin atunci când uh, se declanșează celălalt sistem. În ceea ce privește pragul de 50%, credem că este arbitrar și că nu este foarte logic din perspectiva unui sistem care ar trebui să aducă o simplificare, o ușurare um, a presiunii care este exercitată asupra unui stat membru. Dacă un stat membru este confruntat cu mai mulți uh, solicitanți de azil decât poate prelua, atunci mecanismul ar trebui declanșat și de aceea credem că um, acest prag ar trebui să fie la 100%, nu la 150%. De asemenea, ceea ce ne temem că ar putea să se mai întâmple este că mecanismul de redistribuire ar putea să uh, ducă la o lipsă de solidaritate între statele membre. Solicitanții care provin din țări sigure și aplică pentru uh, azil sunt excluși uh, din domeniul de aplicare al mecanismului uh, corectiv de redistribuire. Uh, aceste concepte trebuie însă aplicate și uh, se poate ajunge la o situație prin care solidaritatea să fie afectată. Și, uh, de fapt, statele membre să nu fie uh, despovărate atât de puternic. În fine, suntem îngrijorați și cu privire la faptul că sistemul ar putea să încurajeze transferul multiplu al solicitanților de azil. Conform propunerii Comisiei, acesta nu este punctul final, pentru că statul membru trebuie să analizeze dacă nu cumva un alt stat membru ar trebui să fie responsabil, pornind de la criteriile uh, specificate de, de regulamentul uh, Dublin. Ceea ce ar duce la un uh, transfer multiplu al solicitanților de azil ceea ce este contrar, de fapt, reformei uh, pe care dorim să o inițiem, care trebuie să faciliteze și să accelereze procedura integrală. Mă voi opri aici pentru că mi-am depășit deja timpul alocat. Îmi cer scuze pentru aceasta. Președinte, se pare că acesta este subiectul principal acela, în această dimineață și anume acela de a depăși timpul alocat. Mulțumim foarte mult, Crist pentru contribuția ta. Voi da acum cuvântul uh, celor prezenți în sală, dar înainte să fac acest lucru, vreau să vă informez că timpul este limitat. Vom avea interpretare numai până la 12.30, așadar trebuie să încheiem până atunci. Lista de vorbitori este enormă, așadar vă rog să vă limitați intervenția la un minut și jumătate. Credeți că putem face acest lucru? Super! În primul rând doresc să dau cuvântul Anastasiei uh, Crisodopulu, care este cea de-a treia vicepreședintă a Parlamentului Elen și membru al delegației Greciei în uh, adunarea parlamentară al Consiliului Europei. Doamnă, aveți cuvântul. Για το λόγο που μου δίνετε και την ευκαιρία ε, Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc că mi-ați dat cuvântul și posibilitatea de a exprima câteva puncte de vedere. Eu vin din Grecia, Am fost ministru pe chestiuni de migrație și e clar că ne-am confruntat cu o criză a migrației extrem de acută. Sunt de asemenea avocată și cunosc foarte bine toate aspectele legate de legislația internațională și migrație. În introducere, ce pot să spun este că sunt vremuri grele pentru legislația internațională. De ce? Pentru că în momentul în care lucrurile merg bine, toată lumea e fericită, însă în momentul în care situația se schimbă, atunci e clar că și atitudinile se schimbă. Dacă să ne uităm la convenții, la legislația internațională, uh, e clar că în momentul în care vremurile sunt grele, punctele de vedere se îngustează. Și de aceea trebuie să fim foarte atenți și prudenți în momentul în care se dorește redactarea unei convenții sau unui tratat. Pentru că de multe ori plecăm de la anumite circumstanțe excepționale care duc la apariția unor derogări, unor excepții în legislație, ceea ce înseamnă că aceste derogări și aceste excepții pot fi invocate și devin practică curentă. Spre exemplu, Convenția de la Geneva din 1951 nu permite niciun fel de derogări. Și este poate aspectul cel mai important la care trebuie să se uite reprezentanții Parlamentelor Naționale și a Parlamentului European dacă ne dorim într-adevăr progres. Un alt aspect asupra căruia trebuie să ne aplecăm. Acum avem directiva Dublin 3, acum avem sistemul Schengen, Însă, în momentul în care te uiți la fluxurile migratorii din 2015, aceste tratate și directive nu au fost în măsură să fie puse în aplicare în mod corect. Pentru că volumul Uh, de persoane disperate, forțate să plece în exil, a fost atât de mare încât a fost imposibil să implementăm concret toate aceste prevederi. Și ceea ce s-a întâmplat în 2015 este că a existat o încercare de a aplica Convenția de la Geneva pentru că s-a dorit manifestarea unei solidarități ci oferirea unei asistențe umanitare oamenilor care încercau să scape de război. Însă toate tratatele în vigoare care au uh, cuprinse în redactare anumite derogări și anumite excepții, e bine, acestea nu au fost aplicate, aceste tratate, tocmai din cauza numărului mare de persoane care au solicitat azil. Numărul a fost atât de mare, iar oamenii au venit și au adus cu ei atât de multă suferință, încât întregul sistem a fost uh, pur și simplu dat peste cap. Și ce observăm? Observăm că, în mod concret, foarte puține lucruri au putut fi realizate. Iar ceea ce facem acum este să discutăm din nou uh, despre schimbarea sistemului pentru a veni cu niște, niște răspunsuri și niște soluții poate și mai complicate. Ori întrebarea este dacă vom fi sau nu în măsură să facem față fluxului de migrații. Da, noi fluxuri, dar nu uitați că aveți la dispoziție doar uh, Două minute, spune doamna președinte. We have agreed to two minutes. No, no, no. Okay, am... could you wrap it up in one minute, please? Bun, puteți să faceți un rezumat? În... Uh, uh, în un min- într-un minut, spune doamna președinte. Păi de asta mă aflu la prezidium. Dacă aș fi avut doar un minut la dispoziție, aș fi fost așezată în altă parte în sală. Dar vă dați seama, nu? Că luați din timpul tuturor colegilor. That they would agree. It's in the program. Da, și e și în program, spune doamna orator. Două minute. Uh, scrie în program cam 10 minute. Da, dar pentru că am întârziat la sesiunea precedentă, trebuie să avem intervenții mai scurte. Yeah. Ok. You must... Uh... Okay. Okay, let's try, let's try again, let's try again. Bun, haideți să mai încercăm o dată. Vă mai acord încă 5 minute. 4. Bun, mulțumesc. După cum spuneam, dacă e să vă uitați la acest fenomen și dacă am plecat, spre exemplu, de la ideea că mai avea încă un milion de persoane care ar veni dintr-o altă zonă de conflict, E bine, sistemul despre care discutăm noi astăzi și felul în care vrem să-l îmbunătățim, credeți că, într-adevăr, acest nou sistem uh, va fi și pus în aplicare, dragi colegi? Eu cred că simțim cu toții acest climat la nivel internațional care cere din partea noastră, ca și Uniunea Europeană, să armonizăm și să vedem aceste forțe conservatoare peste tot în lume. Uitați-vă președintele Trump și tot ceea ce s-a spus, ă, acei pași vitali care trebuie să fie întreprinși pentru a face față fluxurilor migratorii. Ă, E clar că s-a evocat ideea construirii unor ziduri, unor bariere. Și e clar că în Uniunea Europeană trebuie să fim conștienți de aceste lucruri. Însă deocamdată nu s-a făcut nimic concret. Vorbim despre solidaritate, flexibilă sau nu. Solidaritatea există sau nu? E ca și uh, umanitatea, există sau nu? nu poți să demonstrezi un pic de solidaritate sau o bucățică de solidaritate. Nu. De aceea cred eu că statele membre sunt cele care trebuie să facă față acestor probleme zi de zi. Și e clar că trebuie să ținem seama și de tradiții, de specificități și așa mai departe. Asta s-a văzut întotdeauna de-a lungul istoriei. Nu putem schimba istoria. Și a, vorbim despre solidaritate nu doar din motive politice, pentru că din când în când avem nevoie de alegători să vină și să ne voteze pentru anumite aspecte politice pe care noi vrem să le promovăm. Și Uh, nu putem să spunem că, bun, uh, se face o greșeală și că distrugem Europa. Uh, știm că există în Europa și rasism, și xenofobie, și noi trebuie să fim foarte clari și să spunem că vrem să respectăm solidaritatea, că vrem să respectăm Convenția de la Geneva. Nu vrem un fel de Trump european. Ceea ce ne dorim este să menținem atitudinea noastră pentru a lupta împotriva xenofobiei și a rasismului. Și vă întreb, dragi colegi, putem avea un adevărat sistem comun european de azil? Eu cred că da, putem, cu condiția ca aceste aspecte pe care le evocăm să fie construite în, uh, ținând seama de fluxul de refugiați. Și e clar că dacă fiecare țară gestionează în mod diferit, în mod separat, în funcție de nevoile și problemele sale, nu știu, sociale, economice, istorice, uh, uh, ideologice, e clar că va fi foarte greu să avem o politică comună. Ceea ce înseamnă că avem nevoie de politici comune și de un tratat care să poată să definească exact cum anume ar trebui să fie organizat acest nou sistem. Și doar astfel vom avea o politică comună, pentru că obiectivul său principal va fi tocmai de a veni în întâmpinarea nevoilor refugiaților. Și acestea sunt aspecte cheie pe care Parlamentul European trebuie să le aibă în vedere în mod constant. Vorbim despre vize umanitare, vorbim despre coridoare sigure de migrație spre Europa, în așa fel încât oamenii să nu își piardă viața pe drum. Nu ne dorim să avem un milion de persoane care să sosească, ci vrem să împiedicăm pierderi de vieți omenești, spre exemplu, așa cum se întâmplă în momentul de față în Mediterana. Și nu putem vorbi despre un accident istoric, ci noi acum trebuie să acționăm, trebuie să avem coridoare de migrație sigure pe, uh, pe motive umanitare înspre Europa și trebuie să ne asigurăm că deciziile pe care le luăm sunt și puse în aplicare și că cei care sosesc vor beneficia de drepturi în prima țară de sosire. Unii au spus că Turcia e o țară sigură. Dar e absurd așa ceva. Ce fel de țară terță sigură e Turcia? Ați văzut vreodată numărul de cazuri uh, pe rol care există la Curtea Europeană de drepturile, pentru drepturile omului împotriva Turciei? Uh, e un număr imens. Tocmai de aceea trebuie să dezbatem aceste aspecte în așa fel încât să fim în măsură să rezolvăm aceste probleme dacă mai apar în instanță și cei care afirmă că Turcia este o țară terță sigură să știți că se înșeală și, în mod clar, istoria ne va da dreptate. Trebuie să avem o viziune cât mai largă. Mulțumesc, spune doamna președinte, vreau să mulțumesc oratoarei noastre. Da, mulțumesc, doamna președinte. Am să mă exprim în limba mea maternă. Romania? I know, sorry, sorry. I mixed the name. Mrs. Banker, Romania. Domnul Banker, Romania. Ladies and gentlemen, the European Union... Mulțumesc, doamna președinte. E clar că ne confruntăm cu provocări care trebuie să fie rezolvate în mod echilibrat pentru a evita tensiuni sociale în multe din statele membre și solidaritatea este un element important, este o obligație de a ajuta pe cei care fug din situații de război și se confruntă cu situații foarte grele pentru că își părăsesc țara de baștină. Și am înțeles foarte bine că nicio familie nu-și dorește să părăsească țara fără copiii săi. Și în sensul acesta, solidaritatea trebuie să vină, să se manifeste mai ales către familii care au copii mici, pentru că există anumite obligații care decurg din valorile și principiile noastre. Cu toate acestea, este foarte important să facem o distinție clară între cei care au într-adevăr nevoie de protecție și cei care nu. Și nu putem ignora faptul că mulți oameni care sosesc astăzi în Europa din diferite părți ale lumii nu au nevoie de protecție pentru că se află într-o situație de conflict. De asemenea, există uh, și uh, grupuri extremiste uh, în uh, aceste grupuri de migranți care pot reprezenta o amenințare și e nevoie de soluții durabile, mai ales în ceea ce privește securitatea și gra- la granițe și securitatea internă. Trebuie să găsim soluții și trebuie să ne asigurăm că repartizarea uh, migranților reprezintă în momentul de față o problemă și Orice soluție în acest sens trebuie să țină seama de realitățile cu care se confruntă statele membre în momentul de față și, evident, orice sistem de relocare eficient trebuie să se bazeze pe voința de plină a statelor membre. Mulțumesc foarte mult și acum are cuvântul din partea Parlamentului European colega Cornelia Ernst. Spreche meiner Muttersprache, vielen Dank. Ähm, für die Beiträge, auch die sehr grundsätzlich. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc tuturor pentru aceste contribuții. E clar că e vorba de aspecte absolut esențiale și tocmai de aceea trebuie să ne punem întrebarea ce anume înțelegem noi prin solidaritate. E clar că solidaritatea se manifestă prin diferite forme, spre exemplu fondurile structurale – Solidaritatea întotdeauna trebuie să fie cu dublu sens uh, față de țările uh, acolo unde sosesc mai întâi migranții și, pe de altă parte, evident că trebuie ca și celelalte state membre să exprime solidaritate față de acești migranți, fără de care sistemul nu are niciun fel de sens. Aș avea câteva întrebări. felul în care sunt examinate aplicațiile și solicitările de azil. E clar că acesta reprezintă un volum important de muncă uh, pentru statele membre. Pentru acele state membre, acolo unde, în mod logic, sosesc mai întâi migranții. Acele state sunt cele care trebuie să facă toate verificările pentru a vedea dacă solicitarea respectivă este uh, uh eligibilă sau nu. Și acele state sunt cele care trebuie să ofere primirea și asta reprezintă o sarcină suplimentară pentru sta- acele state membre, acolo unde sosesc refugiații, deci. Și întrebarea mea este următoarea. Cum am putea să armonizăm această, această situație concretă cu ceea ce se prevede în Convenția de la Geneva? Ehm, examinarea aceasta a eligibilității aplicației, cum anume poate fi integrată în contextul Convenției de la Geneva. Apoi, un sistem de repartizare automată, oare nu cumva asta ar putea să ducă la niște mișcări uh, de populație secundare? Oare nu cumva interesele refugiaților ar fi pe undeva pierdute pe drum? Domnul Varovițiot este din partea Greciei. Chiria Νομίζω ότι αυτό το οποίο ζούμε στην Ευρώπη ως ένα... Mulțumesc, doamna președinte. Observăm că în Europa există un nou val de rasism și de xenofobie cu consecințe politice importante. Și există aici trei motive importante. Mai întâi, nu am fost la înălțime pentru a avea un sistem de azil eficient discutăm despre Dublin. Bun. Dar Dublin nu e ceva obligatoriu. Și deci statele membre nu sunt obligate să demonstreze solidaritate, mai ales când vine vorba de povară, costuri și primirea refugiaților. În al doilea rând, întreaga dezbatere referitoare la lipsa de securitate și de siguranță în Europa care ar fi datorată refugiaților. Dar să nu uităm faptul că frontierele europene sunt în continuare deschise. Nu e în sensul că frontierele europene sunt deschise și cine vrea poate să intre. Nu. E un sentiment pe care îl au cetățenii și anume că nu se mai simt în siguranță. Și asta e clar că poate duce la atitudini de rasism și xenofobie. Iar în al treilea rând, Trebuie să avem mai multă transparență în sistemul de tragere la răspundere. Noi nici nu știm în Grecia sau în Italia câte fonduri sunt disponibile pentru a face față acestei crize a migranților. Iar, în consecință, e clar că avem nevoie de o gestionare eficientă și transparentă a fondurilor, tocmai pentru a ne asigura că și Comisia, dar și alte entități care încearcă să ne ajute să rezolvăm aceste probleme, să poată să acționeze. Mulțumesc, doamna Zovales, din partea Lituaniei. Mirinke, I will speak in my mother tongue. Vorbesc în limba mea. Pirmiausia, čia nekalbėsiu apie solidarumą, nes solidarumas eu nu o să mai vorbesc acum despre solidaritate, pentru că solidaritatea se bazează pe punere în aplicare a unor reguli deja existente. Toată lumea știe faptul că unele țări care fac parte din spațiul Schengen nu respectă regulile pe care le-au cosemnat. Aș dori să mă refer la mecanismul de la Dublin. Lituania sprijină punerea în aplicare acestui mecanism. Există foarte multe propuneri valoroase Uh, pe masa negocierilor, dar nu sprijinim uh, mecanismul automat uh, corectiv de transfer. Nu credem că cuvântul automat ar trebui să figureze numele acestui mecanism. Noi credem că ar trebui să gândim independent. Um, eu ce constat este că Comisia, cu cât trece timpul, cu cât încearcă să ia și mai multă putere de la statele membre. De exemplu, situații în care Comisia are o putere aproape uh, totală uh, toate propunerile uh, de returnare vor fi astfel uh, pregătite încât ele să fie gestionate exclusiv de către comisie și că vor exista le, reguli pe baza cărora se va hotărâ chiar și cifra uh, persoanelor, numărul de persoane și nu doar regiunea în care vor fi, uh, vor fi transferate. Noi în Lituania considerăm că acest uh, mecanism de relocare, acest proces, ar trebui să asocieze și statele membre. Statele membre sunt cele care ar trebui să aibă un rol cheie de jucat, la fel ca și Consiliul. Unii spun că va fi nevoie de mult timp, însă totuși aceasta este menirea politicienilor, să ia o decizie, oricât de greu e ea de luat. Mulțumesc, domnul Diaz de Mera. Gracias, señora presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Câteva comentarii succinte, tocmai pentru a prezenta și poziția mea. Mai întâi, o analiză. În fond, e vorba de o reacție legislativă în fața unei situații de criză. Și în parlamentele naționale și în Parlamentul nostru, e clar că trebuie să facem uh, față crizelor cu reforme legislative uh, destul de ample. Și aici discutăm despre șase regulamente și o directivă. Și e clar că regulamentele trebuie să fie aplicate direct de uh, statele membre, fără transpunere legislația națională. Aș vrea să vă recomand un raport pe care l-am făcut împreună cu colega Valenciano și care a fost uh, clar sprijinit la Comisia pentru Afaceri Externe și Comisia pentru Dezvoltarea Parlamentului European. Și deci putem spune că aceasta oglindește, acest aviz oglindește uh, părerile Parlamentului European și ideile conținute în acest raport, foarte pe scurt, sunt foarte clare pentru că definesc poziția noastră și definesc și poziția mea. În ceea ce privește migrația, abordăm migrația ca în, cu, în termen pozitiv. Observăm care sunt beneficiile. Refugiul uh, sau azilul este o obligație fără niciun fel de îndoială. Uitați-vă la Convenția de la Geneva din 1951. Solidaritatea, compasiunea sunt valori umane, universale și europene. Nu avem niciun fel de afirmație categorică, legătură categorică între migranți și terorism. Apoi vorbim de asemenea și despre finanțare și despre faptul că e nevoie de control la frontiere și evocăm de asemenea și nevoia de garanții. Garanții acordate solicitanților de azil care trebuie să fie acordate de la caz la cal să aibă nevoie, spre exemplu, să aibă acces la servicii de interpretare, de, să aibă acces la un avocat, să fie ceva gratuit. Uh, și, în final, eu tocmai m-am întors din Canada. Am fost acolo pentru a studia sistemul lor de relocare. Și cred că e un model demn de urmat. Este fenomenul cel mai clar de osmoză între migranți și societate civilă. Mulțumesc. Uh, domnul Tarzinski din Polonia. Uh, bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. Thank you, Madam Chairman. I'll be speaking in Polish. Mulțumesc, o să vorbesc și eu în polonă. Odnieść się w kilku kwestiach. Aș dori să mă refer la o serie de chestiuni care au fost deja aduse în discuție, între, începând cu o întrebare care a fost uh, adresată chiar de la prezidiu. Reprezentanta Greciei spunea că uh, apar forțe conservatoare. Eu mă bucur, mă mândresc cu acest lucru. Eu am fost ales și domnul Trump a fost ales. Au fost alegeri democratice și la noi și în America și a trebuit să respectăm rezultatul acestor uh, alegeri, pentru că democrația e temelia și se bazează pe libertate. Reprezentanta Greciei spunea că uh, migrația nu a dus la atentate teroriste, dar totuși uh, în Paris uh, doi dintre teroriști veniseră în Europa, pe teritoriul Europei, ca refugiați. Poate că nu vrem să recunoaștem acest lucru, putem să negăm această realitate, dar nu o să progresăm. Mă întreb dacă așa ne dorim să uh, dăm dovadă de solidaritate. Nu, nu cred. România. Eu am fost în România, am vorbit cu ministrul de externe. România a hotărât să primească refugiați. Uh, au mers în uh, hotspoturi și Uh, când refugiații au auzit că nu vor fi trimiși în Germania, au fugit pur și simplu și ministra s-a întors acasă uh, fără niciun refugiat. Iată cum stau lucrurile. Germania, acum. Zecile de mii de persoane care au venit uh, în Germania, unele dintre ele au dispărut, nu au fost nici măcar înregistrate. Doamna Merkel trimite acum refugiați înapoi Uh, prin uh, avioane, deci uh, cu zboruri militare, pentru că situația scapă de sub control. Când vom pune capăt acestei nebunii? Câți refugiați vor mai veni? 10, 10 mii sau 200 de milioane? Dacă 200 de milioane de refugiați vor să vină la noi, îi vom primi. Polonia a primit mai mult de un milion de refugiați din Ucraina, care s-au instalat în Polonia. Și acum Uh, Germania trimite înapoi refugiații cu zboruri militare. Mulțumesc. Dăm cuvântul doamnei Langzablova din Republica Cehă. Děkuji za slovo. Já se jenom ještě velice krátce vrátím k, k tomu uh, minulému příspěvku. Já jsem velmi znepo... Foarte pe scurt, aș dori să mă refer la ultima intervenție. Am fost foarte îngrijorată pentru că domnul comisar pur și simplu nu a răspuns la reproșul pe care l-am făcut, și anume că proiectele și propunerile uh, propuse nu corespund dreptului nostru primar. Nici măcar nu a răspuns la uh, procedurile de protecție temporare acest uh, drept temporar trebuie garantat și nu trebuie să uh, se încalce prevederile tratatului de funcționare a Uniunii Europene. În cazul unei crize, se spune că se pot lua măsuri temporare numai o singură dată. Domnul comisar a evitat să răspundă la această întrebare și acest lucru mă neliniștește foarte tare. Am fost în Statele Unite și acolo am discutat despre migrație doresc să atrag atenția că Statele Unite, într-adevăr, sunt o federație, dar Washingtonul nu poate decide cu privire la numărul de migranți care sunt preluați de un anumit stat. Și președintele Obama. E bine, pe timpul mandatului său, persoanele erau uh, analizate doi ani de zile, din motive medicale și din alte motive, iar noi reacționăm irresponsabil. Elish Lane. Mulțumesc, doamnă președinte. Se spun tot felul de lucruri în această dimineață, dar articolele 78 și 80 din tratate vorbesc despre solidaritate și o răspundere egală între statele membre a solidității. Am uitat să citim uh, tratatele pe care le-am semnat cu toții. Un al doilea aspect. Uh, avem șase state membre din 28 care se ocupă de 80% din toate solicitările de azil. Aceste persoane nu uh, merg în Italia, înspre Germania, ci vin în Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că avem nevoie de soluții comune europene. Ce vreau eu să spun este că Parlamentul a solicitat această soluție, a solicitat, de exemplu, un mecanism automat și permanent de partajare a răspunderii pentru o centralizare a răspunderii în ce privește solicitările de azil însă vocea Parlamentului nu s-a făcut auzită. În ce privește verificările legate de inadmisibilitate, mă bucur de faptul că domnul Pole și doamna Margeni s-au vorbit despre uh, aceste mm, cereri. Cred că trebuie să evităm, să lăsăm deoparte această idee, pentru că s-ar putea crea un uh, filtru foarte periculos. Conceptul de țară sigură este vag și e la latitudinea statelor membre, la cheremul lor, nu are cum să funcționeze. Și cred că e un mod de a ne externaliza răspunderea și granițele, la fel ca acordul cu Turcia și faptul că s-a considerat chiar că Libia ar putea fi considerată ca o țară sigură și mai ridicol și apoi cu parteneriatul uh, pe care îl avem cu unele țări africane. Dragi colegi, aș dori să vă reamintesc că 86% din persoanele strămutate în lume sunt în țări în curs de dezvoltare, ceea ce înseamnă că la New York, în septembrie, toată lumea uh, șefii de stat și de guverne vor semna o declarație pentru a uh, se angaja la o răspundere mai bună la nivel mondial. Cum putem să cerem un efort global când pe teritoriul nostru, Uniunea Europeană, nu dăm niciun exemplu. Și, doamnă președinte, o observație cu privire la mecanismul de corectare. Experții spun că sistemul actual nu funcționează și că avem nevoie de un sistem care să se bazeze pe încredere reciprocă, care să țină cont de preferințele Uh, și de legăturile solicitanților de azil. E în interesul statelor membre să aibă persoane, să ia persoane care să se integreze mai bine în noua societate. Mulțumesc! Mulțumesc, timpul trece. O rog pe doamna Lambert să se pregătească ca să vină la prezidiu și între timp aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru contribuțiile foarte sincere și foarte pe șleau și e foarte clar că dezbaterile între Parlamentul European și Consiliu și Comisie împreună cu parlamentele uh, naționale vor fi necesare și în zilele următoare, dar practic acesta a fost punctul nostru de plecare. Îi uh, las o listă lungă următoarei președinte, lui Jean, și uh, figurez pe listă, la fel ca toată lumea, toți cei care s-au înscris. Mi-a fost imposibil pentru că, să dau cuvântul tuturor, pentru că am început cu un sfert de oră întârziere și și predau uh, președinția tot cu un sfert de oră întârziere. Deci, uh, vă rog, mult curaj, întoarceți-vă în statele membre și uh, cu, sperăm, cu idei noi, proaspete, suntem o Uniune Europeană unită și trebuie să rămânem uniți în toate domeniile, inclusiv în acest domeniu. Mulțumesc foarte mult. Jean va uh, prezida următoarea rundă, respectiv uh, Uh, conceptul de țară terță uh, sigură. La ASP, la 5E2, există o sală de ascultare și pentru această sesiune. Mulțumesc! Right, if we could maybe move to the last session of this morning, please. Dragi colegi, trecem la ultima sesiune din această dimineață și trebuie să terminăm la 12 și jumătate, nu numai pentru că e vremea prânzului, ci și pentru că uh, există și workshopurile din timpul uh, prânzului, pauzei de prânz și nu vrem să uh, ne întindem prea mult. Îmi cer scuze pentru întârzierea cu care începem. Uh, vorbitorii noștri știu că nu stăm prea bine cu timpul și aș dori măcar foarte pe scurt să vă fac un rezumat al dezbaterii. Dacă nu mă cunoașteți, sunt Jean Lambert, sunt eurodeputat britanic, încă suntem aici și îmi revine plăcerea de a prezida această sesiune care va examina abuzarea sistemului Uh, din perspectiva țării uh, sigure de origine și a conceptului de țară terță sigură. Nu e același lucru. Însă ambele concepte figurează în uh, legislația europeană, mai ales în ce privește directiva privind procedurile de azil, articolele 36-38. Mai ales conceptul țară sigură de origine e folosit pentru a definit țări care au un sistem democratic, care respectă drepturile uh, internaționale, tratatele internaționale uh, în domeniu și respectă uh, principiul non-refoulement. Și, bineînțeles, că e vorba de situația pentru cetățenii, resortisanții țărilor respective, nu cei care se află în situație de tranzit sau care vin din alte țări. Uh, una dintre prioritățile europene privind migrația a fost o propunere a Comisiei din 2015 de a întocmi o listă a țărilor sigure de origine. Aceste țări sunt Albania, Bosnia și Herțegovina, fost Firom, deci fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Kosovo, Muntenegru, Serbia și Turcia. Comisia Libe și-a adoptat poziția în iulie 2016. Silvi Ghiom a fost raportarea noastră și în prezent, cel puțin teoretic, avem uh, negocieri prin trialoguri cu Consiliul. Între timp, am primit și o propunere actualizată din partea Comisiei pentru un regulament privind procedura de azil, deci nu o directivă, ci un regulament care conține aceste două concepte. Deci, aceste liste sunt uh, întocmite la nivel național, nu există coordonare între statele membre, unele țări au astfel de liste, altele nu au astfel de liste. Deci, ne-ar interesa și poziția dumneavoastră a parlamentelor naționale în legătură cu aceste liste. Cum funcționează? dacă le-ați, uh, dacă le-ați întocmit, dacă nu, și unde ar putea interveni ele uh, în ce privește o listă europeană. Pentru că aceasta este miza. Doriți să avem două seturi de liste în paralel, când toată lumea spune că toată lumea și a dori să acționeze la fel în același uh, scop. Runda de dezbateri se va desfășura după cum urmează. Din păcate, nu domnul Silvestri de la FRA va lua cuvântul din păcate, din motive de sănătate, nu poate participa, însă avem uh, rapoarte uh, din partea Comisiei uh, privind drepturile fundamentale, dar domnul Diaz este raportor pentru această propunere la Comisia Econ. O comisie care reunește pe partenerii sociali și, partenerii sociali și societatea civilă și apoi domnul Doledana Soares uh, va vorbi din partea uh, Parlamentului Spaniol. Până acum așa am procedat, vi s-a explicat deja, doi uh, deputați din Parlamentele Naționale vor primi cuvântul după aceea un eurodeputat. Dacă deputații naționali doresc să ia cuvântul, trebuie să completeze respectivul formular și să-l uh, transmită secretariatului care vor pregăti lista vorbitor, care va pregăti lista vorbitorilor pentru mine. Deci, haideți să începem acum cu introducerea la această secțiune și ne bucurăm de faptul că Morenio Diaz ne va face introducerea, vă rog. Presidenta, muchas gracias al Parlamento. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc foarte mult Parlamentul European și Comisiei Libe pentru prezentarea avizului Comitetului Economic și Social European. Cei care nu știu, Comitetul Economic și Social este un organism uh, tripartit și de consultanță a, a instituțiilor europene. Există trei grupuri, angajatori, angajați și un grup de, al treilea grup de interese diverse și cooptăm și societatea civilă europeană, tocmai pentru a fi în măsură să analizăm în, din această perspectivă și uh, avizele și proiectele uh, de legislație legislația europeană. E bine, e clar că trebuie ca Uniunea Europeană să, să fie dotată nu doar de o politică de azil comună, ci și de o politică de imigrație uh, comună în domeniul muncii de asemenea și este un caz clasic și pot să vă spun că la nivel de CESE, dezbaterea referitoare la răspundere și solidaritate în materie de refugiați de azil nu există. Chestiunea refugiaților în Europa este o chestiune de răspundere atât a Uniunii Europene cât și a propriilor state membre. Răspundere care derivă din îndeplinirea legislației internaționale, Convenția de la Geneva 1951, din uh, respectarea directivelor 32-33 din 2013 și obligație care decurge de asemenea și din articolul 78 uh, din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene. Și astăzi ce putem observa? E vorba și de invocarea articolului 36, Directiva 32-2013, și anume anexa 1, și posibilitatea de a avea o listă de țări sigure, țări de origine sigure. Acest lucru a apărut tocmai pentru că ne dorim să avem un sistem european comun de azil. Și ce pot să vă transmit din partea CESEI? Pot să vă transmit avizul adoptat în decembrie 2015 de către plen și care oglindește, de fapt, avizul consolidat al CESE, adoptat cu unanimitate din partea celor trei grupuri, angajați, angajatori și grupuri diverse. Și ideea este că sistemul european comun de azil până în prezent nu a dat roade. A fost o greșeală încă de la început, pentru că nu s-au uh, aprofundat directivele 32, 33 din 2013 și, de asemenea, o, sistemul Dublin nu a funcționat uh, cum trebuie. De aceea e nevoie de o reformă. O reformă care sosește un pic târziu. Dar e păcat să începi astfel de reforme, astfel de procese în momente critice, în uh, momente grele și foarte variabile din punct de vedere al sensibilității opiniei publice. Însă, în orice caz, ce vă pot transmite este că CESE susține în mod foarte clar propunerile înaintate de Comisia Europeană. Însă, am avea anumite nuanțe și precizări. Conceptul de țară uh, terță sigură, e clar că va avea consecințe. Consecințe în ceea ce privește faptul că anumite persoane care putem determina că vin dintr-o țară sigură vor fi supuse unei proceduri accelerate în ceea ce privește situația sa. Și procedura accelerată va presupune o reducere a duratei uh, totale tocmai pentru a detecta acele persoane care se află într-o situație vulnerabilă, uh, femei uh, uh, agresate, copii minori și așa mai departe. Acum, ideea că poți să vii dintr-o țară care este presupusă a fi sigură, asta înseamnă că trebuie să ai în paralel și uh, Uh, principii de nediscriminare care sunt prevăzute în articolul 3 din Convenția de la Geneva de 1951. Și deci, stabilirea unei astfel liste comune de țări sigure la nivel de Uniunea Europeană nu înseamnă o armonizare în ceea ce privește criteriile uh, aplicabile pentru a determina dacă o țară terță este sigură sau nu ci se garantează doar o coexistență a listei europene cu diferitele liste care există la nivel național. Apoi, în ceea ce privește criteriile stabilite în anexa 1 a directivei 32 din 2013, acolo se menționează faptul că statul considerat drept sigur sau țara considerată drept sigur uh, trebuie să respecte cadrul internațional de drepturi ale omului și legislația internațională în domeniu. Ei bine, propunerea Comisiei, în fond, nu ține seama de cazul Kosovo. Kosovo nu a aderat la Convenția Drepturilor Omului și atunci Comisia cred eu că ne dă un exemplu greșit. Un al doilea criteriu stabilit în propunerea Comisiei îl reprezintă deciziile luate de către Curtea Drepturilor Omului în ceea ce privește gradul de respectare al drepturilor omului în țara de origine. În acest sens, propunerea Comisiei se referă la sentințele Uh, luate de către, pronunțate de către uh, curte în ceea ce privește numărul de cazuri uh, per țară, per țară considerată a fi sigură sau nu. Însă nu se ține seama de subiect ca atare și anume de nivelul real de respectare sau nerespectare a drepturilor omului. S-a vorbit despre Turcia. Cifrele pe care le uh, utilizează Uh, comisia în uh, propunerea sa se referă la anul 2014. E vorba de peste 2900 de cazuri, însă uh, nu precizează derularea în timp a tuturor dosarelor. Știm că anumite dosare pot fi pendinte și pot să se afle în instanță timp de ani de zile. Nu știm dacă aceste cazuri datează din 2009, din 2010 sau sunt toate din 2014. În orice caz, din toate aceste cazuri, Știți că multe dintre ele pot fi admisibile sau neadmisibile în funcție de criteriile care trebuie să fie îndeplinite. E bine, în cazul Turciei, doar 110 cazuri au fost declarate admisibile de către curte și uh, în doar 94 din aceste cazuri s-a uh, stabilit o încălcare a drepturilor omului. Și deci acesta este doar un exemplu referitor la Turcia pentru a determina dacă da sau nu Turcia respectă drepturile omului. Apoi, în ceea ce privește Bosnia-Herzegovina, în 2014 au fost șapte cazuri din cele uh, 105 care au fost prezentate. Reprezintă la Montenegro avem un procent de 100%. În Macedonia 66% și așa mai departe. Sunt date pe care le puteți vedea pe pagina web oficială a Curții Europene. Și atenție la cifre și statistici, pentru că acestea nu oglindesc neapărat concret nivelul de respectare a drepturilor omului. Apoi, un alt criteriu reținut de comisie reprezintă statutul de țară candidat. Faptul că dacă o țară este o țară candidată înseamnă că, încep, că respectă deja uh, criteriile, însă nu știm dacă le îndeplinește în mod eficient, în mod efectiv. Cu toții știm care este situația Turciei astăzi. A existat un raport recent din partea Reporter Fără Frontiere referitor la libertatea presei și libertatea de exprimare în Turcia, uh, plecând de la cazul uh, unui jurnalist uh, de origine germană care a fost persecutat. Deci e clar că e vorba de indicatori care să vină din partea um, Națiunilor Unite, a Comisiei pentru Drepturile Omului sau date statistice din partea Consiliului Europei. Și în final, ce putem spune că revizuirea acestui concept de țară sigură este foarte lentă și respectarea drepturilor omului în aceste țări pot modifica chiar și astăzi uh, situația. Există cazuri Uh, în instanță pentru anumite state care nu respectă drepturile omului și cred eu că avem nevoie de o extindere uh, a criteriilor utilizate. Evident, da, uh, suntem de părere că această listă a unor țări sigure poate fi o idee bună, însă suntem de părere că nu este neapărat momentul cel mai potrivit pentru a lansa o astfel de reformă. Și propunem câteva lucruri. Mai întâi, trebuie să privilegiem întotdeauna evaluarea individuală a fiecărui caz care, uh, de aplicație pentru protecție internațională și nu trebuie să aplicăm doar etichete pe acele dosare. Apoi, E clar că trebuie să existe o decizie motivată pe fond în ceea ce privește admisibilitatea, uh, fără a ține seama neapărat de originea uh, persoanei respective, dacă vine sau nu dintr-o țară sigură. Și așa cum a spus colegul de meră, e clar că e nevoie de acces la servicii de interpretare, servicii juridice, care să fie gratuite, în așa fel încât să putem garanta drepturile solicitanților și apoi, evident, trebuie să garantăm respectarea tuturor drepturilor omului, libertatea presei, libertatea sexuală, libertatea de care trebuie să se bucure uh, minoritățile etnice, religioase și așa mai departe. Și e vorba de asemenea și de o cale de atac care să fie eficientă și care să permită accesul la un proces echitabil pentru a vedea exact felul în care principiul de non-refoulement poate sau nu poate fi aplicat în mod întemeiat. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această prezentare extrem de cuprinzătoare. Uh, din perspectiva Comisiei Econ ne-ați prezentat uh, foarte multe aspecte importante și acum aș dori să trec la reprezentanții Parlamentelor Naționale. Domnul Toledano Suarez din partea Parlamentului Spaniol. Gracias, señora presidenta. Eh, Esta reforma... Mulțumesc, doamna președinte. Reforma aceasta, și sunt de acord cu intervenția precedentă și cu alte persoane care au intervenit, alți parlamentari, se face la momentul nepotrivit. Legiferăm așa, într-o situație fierbinte, în momentul în care există o presiune migratorie foarte mare, fără precedent, în Uniunea Europeană, probabil cu începerea din războiul din Balcani și până în prezent n-am mai văzut o astfel de situație. Și e foarte dificil să faci o reformă în astfel de condiții. De aceea trebuie să dăm dovadă de prudență și de înțelepciune, pentru că va afecta persoane care suferă și familiile lor, care se află în situații uh, grele, care sunt uh, exilați, care vin spre frontierele noastre pentru a scăpa de un pericol real. Acum, o parte importantă din acest uh, nou cadru de reglementare reprezintă conceptul de țară de origine sigură și țară terță sigură. După cum s-a spus, în legislația europeană conceptele acestea figurează deja, însă trebuie să le precizăm, să le clarificăm. Și în acest sens, e bine, reforma subliniază două aspecte pe care vreau și eu să le subliniez. Mai întâi, aplicarea acestor concepte și felul în care se vor desemna anumite țări terțe drept țări sigure. Așa cum a spus doamna președinte, există aceste liste naționale care în anumite țări cuprind țări de origine sigure sau țări terțe sigure. În momentul de față, după cum s-a mai explicat deja, trebuie să se ia în considerare felul în care vom redacta sau vom uh, uh, alcătui aceste liste. Pentru că trebuie să garantăm dreptul de azil, trebuie să garantăm drepturile fundamentale și să vedem care sunt acele țări care ar putea fi cuprinse pe listele Uniunii Europene. ne confruntăm cu crize repetate și aceste liste ar putea să fie supuse unor presiuni, a unor modificări în funcție de solicitanții de azil. Dar, în același timp, trebuie să clarificăm un lucru. Ne dorim mai întâi o listă minimă cu țări, nu știu, de tranzit sau țări uh, din partea cărora ne sosesc refugiați ne dorim o listă cât mai lungă, care să cuprindă un ansamblu de țări din lumea întreagă, pentru a putea determina care țări sunt sigure și care nu, rămâne de văzut. Însă, în funcție de felul în care va evolua reforma, e clar că vom avea o listă de țări sigure și listele acestea vor afecta direct presiunea migratorie cu care ne confruntăm acum și cu care trebuie să, uh, căreia trebuie să-i facă față Uniunea Europeană. De aceea e bine că se vorbește și despre menținerea pe o durată de 5 ani a listelor naționale și această unificare, armonizare, odată ce va trece perioada de 5 ani, uh, nu înseamnă că nu vor mai exista liste individuale în statele membre din anumite motive. Eu aș putea să vă prezint câteva astfel de motive. Spre exemplu, Spania având în vedere solicitanții și numărul de aplicații, uh, mulți dintre solicitanți vin din uh, America Latină. Și atunci, poate că aceste cifre sau aceste țări nu vor fi cuprinse uh, pe aceste liste. Sau poate că da, depinde. Va trebui să vedem, pentru că acest lucru este un, este un subiect foarte important uh, în ceea ce privește Spania. Apoi, un al doilea aspect important pe care nu trebuie să-l pierdem din vedere e faptul că trebuie să poți evalua dacă o persoană care solicită azil vine dintr-o țară sigură sau dintr-o țară terță sigură, dacă trebuie să facă această solicitare, să introducă această solicitare în țara în care ajunge. E bine, aici deocamdată este o obligație. O obligație însă care se pare că trebuie să fie stabilită în mod permanent. Deci, aceasta aduce cu sine anumite povere administrative și cheltuieli sociale pentru aceste țări care sunt uh, la frontiere și care, prin care se va realiza uh, analiza dosarelor și aplicațiilor. Și dacă e să țină seama de aceste concepte de țări terțe sigure și țări de origine sigure, e clar că în același timp ar trebui să regândim modelul acesta, dacă trebuie să fie obligatoriu, dacă trebuie să fie permanent, dacă nu cumva trebuie acordat un ajutor extraordinar din partea Uniunii Europene către aceste țări care realizează o muncă suplimentară, o analiză permanentă uh, Uh, bazându-se pe principii de solidaritate și uh, pe principii care să garanteze drepturile acelor persoane care solicită dreptul de azil uh, în Uniunea Europeană. Și în încheiere, aș dori să subliniez că după ce am ascultat dezbaterile de astăzi, în această dimineață, sunt un pic îngrijorat de faptul că tema aceasta a dreptului de azil în Uniunea Europeană față de aceste persoane care ajung până la frontierele noastre și care își doresc o situație mai sigură, a fost o temă utilizată pe criterii politice, de confruntare ideologică, fără să mai ținem seama de rațiune în acest sens. Uh, e clar că vor apărea mișcări xenofobe și că la un moment dat cetățenii își vor pierde încrederea în faptul că există un model stabil, reglementat, care să garanteze dreptul de azil în Uniunea Europeană. Dacă transmitem cetățenilor Uniunii Europene faptul că există această uh, contradicție brutală între diferite concepte față de garanțiile ce trebuie acordate persoanelor care solicită drepturi de azil, e bine, astfel, în fond, încurajăm dezbinarea și extremismul. Și nu cred că trebuie să facem asta. Ba, ar trebui chiar să ne gândim bine înainte de a face astfel de discursuri, pentru că vom pierde încrederea în Uniunea Europeană din partea cetățenilor și în capacitatea Uniunii Europene de a garanta anumite drepturi unor persoane care fug dintr-o situație de conflict și care încearcă să-și salveze viața. Thank you very much, and I think you've raised the, the issue as well about the... Mulțumesc, a spus foarte bine problema în legătură cu alegerile politice pe care trebuie să le facem, deciziile importante și nu uh, care se bazează pe principii de bază și care trebuie să fie puse în aplicare în mod egal. Uh, au fost contribuții foarte utile. Am uh, dorit, bineînțeles, ca și cei uh, din sală să ia cuvântul. Eh, unii s-au înscris deja. Aș încerca să vă rog să nu depășiți două minute, ne-ar ajuta foarte mult. Din Slovacia avem prima cerere, domnul Pașca. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer la antevorbitor, la intervenția lui. Vorbeați despre dreptul uh, de azil în european. În ce constă acest uh, drept? Uh, Uniunea Europeană are un teritoriu și un buget pentru protecție și pentru azil? Dacă nu mă înșel, statele membre au teritoriile lor, au guverne suverne, suverane, au bugete și doar statele membre pot să hotărască. Ele au oficii pentru azil și pot să hotărască cui să ofere sau să nu ofere azil. Dacă vorbim despre o politică comună de azil în Europa, Europa, atunci această politică ar trebui să se bazeze pe uh, hotărârile, pe deciziile sau cererile statelor membre de la Uniunea Europeană în cadrul unei cooperări pentru a atinge un obiectiv comun. Deci atunci când evaluăm uh, starea statelor terțe, Eh, pe noi ne-ar eh, interesa eh, de, Convenția de la Geneva, celelalte documente și apoi statele membre suverane vor hotărâ care sunt statele care trebuie să fie considerate sigure. Pentru că unele țări nu sunt considerate sigure sau suficient de sigure doar pentru că într-o regiune din țara respectivă sunt conflicte sau probleme. Însă asta nu înseamnă neapărat că întreaga țară, țara terță respectivă, nu este, un, uh, este suficient de sigură pentru uh, cetățenii săi. Deci se face evaluarea pe baza deci ar trebui să se facă evaluarea pe baza deciziilor statelor membre în cadrul competențelor care le, sau în limita competențelor care le revin. Pe mine mă îngrijorează faptul că instituțiile europene, Parlamentul și Comisia încearcă uh, să-și aroge drepturi uh, pe care nu le au. Ei încearcă să folosească uh, nefericirea, tragedia migranților pentru a acapara și mai multe drepturi în cooperarea europeană. Știu că multe state membre nu sunt de acord cu uh, relocarea migranților și totuși Parlamentul și Comisia Europeană încă pun pe tapet această uh, idee. Chiar, uh, chiar uh, Domnul comisar a mințit, a, a mințit în public, a spus că toate statele membre la Luxemburg au fost de acord cu mecanismul de relocare. Nu e adevărat, știu că cinci state membre au votat împotrivă și două au uh, făcut chiar o plângere la Curtea de Justiție. Deci, iată, e o decizie care este în conflict cu legislația europeană și cu toate acestea Comisia susține că statele membre au acceptat acest angajament. Nu este adevărat pentru că cinci state membre nu au fost de acord. Deci dacă vrem să uh, progresăm atunci haideți să respectăm cadrul pe care îl avem, haideți să uh, respectăm uh, ce prevede legislația europeană, care sunt competențele europene și în ce privește statele terțe, dar statele membre au dreptul să definească această listă a statelor membre și, din păcate, uh, îngrădirea acestui drept pe viitor va avea efecte negative. Mulțumesc. Doamna președinte, da, o intervenție foarte clară. Trecem acum la Estonia. Doamna, doamna Luna, vă rog, îmi cer scuze. E un domn sau o doamnă? Da, îmi cer scuze, vă rog. Mulțumesc. Doream să vă atrag atenția asupra faptului că oamenii uh, pleacă din țara lor din mai multe motive. Și Sigur că trebuie să ținem cont de aceste motive atunci când venim cu propuneri uh, în ce privește azil, de exemplu. Sunt oameni care fug de război, de catastrofe naturale. Uh, ei au nevoie de asistență umanitară mm, oamenii părăsesc țara uh, unii pentru că nu există o putere politică care să le ofere protecție și au nevoie de un ajutor într-o țară vecină, de exemplu. Practic e o cerere de bun uh, sens, dar e vorba de o cerere temporară. Au nevoie de azil până când o altă putere politică ajunge uh, să conducă țara de origine. Majoritatea acestor oameni în lumea de față nu ar avea nevoie să ajungă în Uniunea Europeană. Ar trebui să beneficieze de protecție înainte. Iar noi, Europa, ar trebui să ne asigurăm că acești oameni nu Uh, sosesc ca să moară în Marea Mediterană. Atât uh, în numele umanismului nostru, dar și în interesul nostru. Apoi sunt uh, cei care fug de persecuție pentru că uh, puterea politică îi oprimă și cer ajutorul unei alte, uh, alte puteri politice. E nevoie de un azil uh, politic pe care îl cer. E o cerere individuală, acest azil poate să fie permanent, dar trebuie să tratăm lucrurile de la caz la caz, în mod individual. Trebuie să ne asigurăm că aceste două categorii de nevoi primesc răspunsuri sau reacții diferite e nevoie de azil pentru țările învecinate, sigur, cu ajutor pentru bani pentru țările respective, dacă doresc. Ajutorul umanitar ține, uh, e vorba de țări care nu sunt sigure în general, țări care, în care există conflicte violente sau război. Azilul politic e o cerere, cerere care vizează cazuri individuale și trebuie tratată uh, ca atare și trebuie să recunoaștem că persecutarea individuală are loc sau poate avea loc uh, într-o țară care este uh, numită ca generală. Un război în care se poate, o țară în care se poate trăi pentru că nu există război. Mm, cam acestea ar fi categoriile de uh, azil posibile pentru uh, toți cei care circulă pe lume uh, cerând acest uh, azil, uh, solicitat de azil. Deci ne aflăm într-o situație în care s-ar putea ca 1,3 miliarde de chinezi să ajungă în Luxemburg. Nu mi se pare o situație ideală. Trecem acum la domnul Lopez Aguilera. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că toată lumea e de acord în urma acestor trei uh, runde de discuții la care am participat în această dimineață, respectiv că trebuie să facem față acestei provocări de a reforma pentru a treia oară sistemul european de azil. S-a spus că Mm, o parte din aceste texte legislative nu funcționează, sistemul Dublin s-a prăbușit, dar nu uh, s-a prăbușit uh, în urma unui accident, în urma unui tsunami sau unei catastrofe naturale. Sistemul de la Dublin s-a prăbușit datorită acțiunilor umane, datorită lipsei de voințe politice din partea statelor membre de a-și uh, respecta angajamentele europene în baza legislației uh, europene la care s-au angajat prin semnarea tratatului de la Lisabona. Deci nu putem avea o uh, cursă înspre uh, în jur. Deci nu putem uh, accepta că solidaritatea să fie doar așa un ideal. E o obligație juridică în baza tratatului de la Lisabona. Deci trebuie să avem o solidaritate obligatorie și nu facultativă. Ceea ce înseamnă că atunci când armonizăm sistemul european de azil, trebuie să permitem și o anumită marjă de flexibilitate. Însă, să nu negăm o legislație europeană în acest domeniu. Cred că trebuie să mai spunem și că în contextul în care vedem diferențele între așa numitele țări Uh, sigure de origine și prima țară de azil, atunci trebuie să abordăm acest subiect în această a treia reformă a sistemului european de azil. În fine, am participat și eu cu Comisia Libe la misiunea în Canada. Și cred că uh, europarlamentarii care fac parte din Comisia Libe uh, au, împărtășesc acest punct de vedere. E adevărat, Canada este un model. Și aceasta pentru că a creat căi juridice de migrație. Deci pentru ca persoanele să beneficieze de protecție umanitară sau internațională pe teritoriul său. Ceea ce înseamnă că trebuie să procedăm la fel și în Europa. Și de aceea o parte dintre noi au solicitat vize umanitare. E un sprijin care a fost uh, este un subiect care a fost uh, uh, sprijinit chiar de avocatul general de la CEJ, care așteaptă încă decizia finală. Vize umanitare Uh, căi juridice, coridoare umanitare, pentru ca uh, persoanele care au nevoie de protecție internațională să beneficieze de ea pe teritoriul Uniunii Europene. Și mulțumesc! Uh, când îi ascult pe ceilalți, <laughs> e, te simți inspirat, însă vă rog să vă respectați timpul. Trecem acum la o intervenție din partea Parlamentului Croat, domnul Ostozic. I will speak on my English, on my language. Eu voi vorbi în limba mea maternă. În ceea ce privește Uniunea Europeană, noi suntem pentru solidaritate, iar solidaritatea reprezintă baza Uniunii Europene. Dacă o periclităm, spunând că toți refugiații sunt teroriști, sau presupunând că toți solicitații de azil abuzează de acest drept pe care beneficiază, atunci nu facem altceva decât să distrugem Uniunea Europeană. Țara mea a fost parte a fostei Iugoslavii și este o parte din Balcani, de unde mulți oameni au fugit. Țările gazdă au probleme cu acești refugiați care au găsit un nou acasă în altă parte. Ar trebui să îl ascultăm pe, să o ascultăm pe Francis. Nu ar trebui să uităm pilonii pe care se bazează Uniunea Europeană. Dreptul la azil și sistemul de azil ar trebui să fie construit mai bine și mai bine structurat. Uniunea Europeană ar trebui să găsească soluții ceva mai pragmatice. Avem uh, UNHCR-ul sau înaltul comisar pentru refugiați. Și nu văd de ce cei mai mari donatori din lume, respectiv uh, Uniunea Europeană, care este cel mai mare, de ce noi nu am putea să facem ceea ce avem de făcut. Ar trebui să avem propriul nostru comisar pentru refugiați. Și ar trebui să folosim fondurile noastre pentru dezvoltare pentru a îi ajuta pe refugiați. Pentru că sunt refugiați care fug din fața războiului. Dacă tratăm numai uh, întrebări birocratice referitoare la faptul dacă Turcia este o țară sigură sau nu, sau dacă în Liban sau în alte țări din Africa vom permite să se să existe o situație astfel încât traficanții să opereze la liber, lucrând cu pașapoarte false, pentru că este în uh, interesul nostru uh, să vină refugiați într-o țară care nu este sigură. Ei bine, eu cred că Uniunea Europeană ar trebui să preia inițiativa, nu după Mediterana. Cred că ar trebui să preluăm inițiativa în ceea ce privește toate aceste țări pe care le-am numit și relația cu ele. Și ar trebui să găsim soluții concrete, nu doar să vorbim despre aceste lucruri. Mulțumesc! Președinta, mulțumesc! Trecem acum la Slovenia. Domnul Matici. Voi vorbi în limba slovenă. În momentul în care discutăm despre problema refugiaților și despre o abordare comună la nivel european, e bine, regret faptul că astăzi nu evocăm aspecte care totuși fac parte din politica externă comună europeană și ar fi interesant de știut ce face Uniunea Europeană în acest domeniu, mai ales având în vedere faptul că oratorii precedenți au subliniat importanța unei rezolvări a problemelor refugiaților cât mai aproape de țara lor de origine. De aceea cred eu că atunci când discutăm despre țară terță sigură sau țară de origine sigură, trebuie să examinăm îndeaproape uh, aceste țări. Eu nu cred că jurisprudența curții uh, de la Strasburg uh, ar uh, fi uh, un, un adevăr absolut. Nu, ci trebuie să vedem cum anume sunt tratați refugiații concret și nu jurnaliștii. Uh, țările care au uh, un comportament inadecvat față de refugiați, care îi trimit uh, în alte părți, care încearcă să facă absolut tot ce le stă în putință pentru a scăpa de ei și în această listă includ chiar și anumite țări din Uniunea Europeană. E bine, pentru acestea ar trebui să prevedem anumite măsuri, anumite sancțiuni. În concluzie, regret faptul că deputații din parlamentele naționale nu vorbesc despre acest subiect sau uh, ca și cum Uniunea Europeană n-ar exista, ca și cum ne-am aflat așa între noi, noi din parlamentele naționale și uh, ca și cum noi n-am face parte dintr-o Uniune mai vastă. Uh, aici nu vorbim decât despre suveranitatea națională, ori se pierde din vedere uh, importanța și rolul proiectului european. Dacă nu vom avea un spirit comun, nu vom mai avea Uniune Europeană. Sorry, I was speaking just before I caught the last sentence there. Îmi cer scuze, v-am ascultat doar finalul intervenției, vă mulțumesc foarte mult. Trecem la domnule Swinberg din partea Parlamentelor Europene, naționale, îmi cer scuze. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul, pentru că am spus deja că am uh, avut astfel de dezbateri și mai devreme în Parlament. Însă trebuie să încercăm să găsim legătura între cele trei uh, sesiuni. Cred că am discutat astăzi uh, trei teme diferite, dar care sunt interconectate, pentru că este vorba despre desfășurarea de noi reforme și trebuie de asemenea să ne întrebăm cât de des vrem să mai reformăm politica de azil din Europa. Și trebuie să vă spun că a fost vorba foarte mult și despre solidaritate. Concept care a fost repetat mereu. Pentru mine și partidul pe care îl reprezint, solidaritatea reprezintă că refugiații ar trebui sprijiniți la fața locului, în țara de origine. Observăm ce se întâmplă în Suedia. În 2015 am avut o imigrație uh, masivă, s-a oferit asistență umanitară pentru a putea gestiona această migrație de masă. Domnul Timmermans, vicepreședintele Comisiei, a spus că aproximativ 60% dintre imigranți sunt imigranți economici. Așadar, întrebarea care se pune este cum abordăm solidaritatea în astfel de cazuri? și cum abordăm reformele, pentru că împreună trebuie să ne asumăm răspunderea. Și, sigur, ar trebui să armonizăm totul și um, sistemul ar trebui să fie unul benevol, pentru că altfel ar putea apărea pericolul ca, dacă nu preluăm suficienți refugiați, să fim sancționați din punct de vedere financiar. Dar cum să funcționeze un astfel de sistem? Cum să fie pus în practică? Și de asemenea este interesant de văzut cum se desfășoară negocierile cu Ungaria, Polonia și Slovacia și cum s-au desfășurat. Pentru că s-a vorbit mereu de redistribuire. Câți refugiați au fost preluați de aceste țări? Câți vor prelua pe viitor? Cred că dacă tot am început cu această reformă, ar trebui să facem un prim pas important pentru a desfășura reforme clare în Europa. Președinte, mulțumesc! Următoarea reprezentantă din Olanda, doamna Domen Reuten. Domnule președinte, avem un pachet bun eh, în fața noastră, un pachet care reprezintă o soluție europeană pentru problemele cu care ne confruntăm în prezent. I-am văzut pe copiii de pe plajă care au fost eh, care au murit, care s-au înnecat. În Europa, toate statele membre trebuie să dea dovadă de solidaritate. Trebuie să uh, susținem cu toții același proiect. Doamnă președinte, sunt puțin dezamăgită, pentru că sunt uh, anumite state care au aderat după 2004 la Uniunea Europeană și acum uh, sunt nevoită să aud că nu uh, dau dovadă de suficientă solidaritate față de cei care uh, se refugiază în prezent către Europa și încearcă să uh, transfere problema asupra altor țări, cel puțin asupra unora din sudul Europei. Doamnă președinte, sper că acești oameni pe care am auzit în cuvântul astăzi, ei bine, sper că aceștia să se gândească la un moment dat și la solidaritatea dinainte și de după aderarea lor la UE și de solidaritatea de care au dat dovadă alți europeni față de țările lor și de care dau dovadă în continuare. Și doresc să vă rog să vă mai gândiți odată la aceste lucruri. Mult succes, doamna președinte! Președinta, mulțumesc! Ultimul comentariu uh, ar putea să fie uh, un uh, punct interesant de pornire pentru o discuție la masa de prânz. Am discutat despre multe lucruri în această dimineață. Unele dintre ele s-au legat de politica comună și de securitate uh, și de asemenea am discutat despre conceptul de solidaritate și de solidaritatea de care dăm dovadă în diverse regiuni. Sigur că uh, am vorbit și despre cât se poate aștepta din partea unei țări terțe, care poate că a preluat deja două, trei valuri de refugiați și în ce măsură ar fi aceasta dispusă, respectiv pregătită să mai facă față unui nou val de refugiați, uh, fie că este vorba despre Liban sau alte țări. E bine, acestea sunt câteva întrebări care au apărut pe parcursul discuțiilor pe care le-am purtat. și um, Comisia AFET se preocupă tot mai mult de politica de azil. Așadar, doresc să mulțumesc uh, intervenienților noștri pentru cuvintele de introducere din această dimineață și au exprimat punctul de vedere cât se poate de clar. De asemenea, doresc să le mulțumesc celor care au intervenit din sală și uh, mulțumesc și interpreților pentru timpul suplimentar pe care ni l-au acordat și pentru uh, modul în care au interpretat uh, în această dimineață. Prânzul va avea loc uh, la restaurantul deputaților, unde se poate ajunge cu ușurință pe jos, dar avem persoane abilitate care vă vor uh, orienta către acolo. La ora 2 vor începe workshopurile și uh, sălile în care se vor desfășura sunt indicate în program. Poftă bună tuturor, ne revedem de după amiază pentru a relua discuțiile. Mulțumesc!